Bună ziua. Bună ziua tuturor. Buenos días. Hoy es un... Bună ziua. Azi e o zi un pic mai complicată. Întotdeauna zilele de joi sunt complicate pentru deputați, dar Dați-mi voi să-l urez bun venit uh, celor care sunt alături de noi astăzi. Uh, vom începe cu o mică întârziere. Vom începe întâlnirea Comisiei de Agricultură de ziua, din ziua de astăzi, 7 martie, și vreau să-mi cer scuze numele președintelui nostru, Sikierski, care nu poate fi la Bruxelles în această dimineață și ca atare m-a rugat să îl înlocuiesc uh, în cursul întâlnirii din această dimineață, la Vom asista de altfel la două prezentări foarte importante. Înainte de toate, înțeleg că se consideră ca fiind adoptată ordinea de zi pe care am uh, prevăzut-o dacă nu există observații contrare. Începem de îndată, nu există comunicări din partea președintei. Trecem direct la punctul 3 de pe ordinea de zi. Este una din uh, prezentările la care vom asista în această dimineață de mare interes pentru noi. I-am cerut uh, avem o prezentare din partea Comitetului European de Lapte privind programul de responsabilizare a piețelor care s-a pus în aplicare împreună cu Asociația Germană a Producătorilor de Lapte. E vorba de un program specific sectorului laptelui din Uniunea Europeană care se uh, va pune în aplicare atunci când există riscul unor perturbări pe piața laptelui. Am asistat în ultimii ani la o serie de dezechilibre după ce s-au scos cotele. Iată de ce a fi mai bine pregătiți pentru viitoarea dezechilibre este clar un element important, de unde și interesul considerabil pentru această prezentare. Se folosește un indice de piață pentru a reflecta stabilizarea. Se face o combinare între monitorizare și uh, o analiză a răspunsului pieței pentru a putea identifica crizele iminente. Un lucru la care visează de întotdeauna sectorul agricol, cu alte cuvinte, a putea anticipa crizele pentru a putea lua decizii în consecință, e fără îndoială foarte interesant. Am să încep dându-i cuvântul persoane care se află alături de mine. Vreau să-i urez bun venit domnului uh, Șopghes, președintele um, Comitetului uh, de Lapte European și uh, celor doi colegi care îl însoțesc. Se află de asemenea alături de noi a treia persoană, Harten Pulsen, nu știu dacă se află aici, în sală. Vă urez bun venit tuturora. Am să dau de îndată cuvântul invitatului nostru pentru a ne prezenta acest program deosebit de interesant. Aveți cuvântul. <clears throat> Ja, äh, guten Morgen äh, alle zusammen. Bună dimineața tuturor. Mă bucură faptul că sunt aici și vă mulțumesc pentru această invitație care ne oferă ocazia să luăm cuvântul în fața comisiei dumneavoastră. Suntem patru reprezentanți ai Comitetului uh, European pentru Lapte și întregul Consiliu de din uh, Consiliul de Administrație fac parte uh, producători de lapte activ din țările lor și uh, aș dori să vă spun că mă șochează puțin numărul eurodeputaților prezenți. Se pare că sectorul produselor lactate nu este prea interesant pentru eurodeputați. Și dacă aceasta este starea actuală a Uniunii Europene, dacă angajamentul eurodeputaților reflectă această situație a Uniunii Europene, poate ar trebui să ne punem niște întrebări despre cum va funcționa pe viitor Uniunea Europeană. Oricum, aceasta este părerea mea în calitate de agricultor, eu sunt mai direct cu declarațiile mele uneori, dar cred că uneori ca cetățean de rând avem dreptul să ne pronunțăm astfel într-un mod mai uh, direct ce este acest Comitet European pentru Lapte? Din el fac parte 21 de asociații ale producătorilor de lapte din diferite state europene. De fapt, este vorba de 16 țări, Belgia, Croația, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, țările de jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia și Elveția. Cred că suntem o organizație foarte motivată și care este obiectivul nostru, care este filozofia uh, noastră. În primul rând, cred că cel mai important lucru, de fapt, uh, oricine trebuie să decidă care este poziția pe care o adoptă. Pentru noi, cea mai importantă uh, sarcină este să garantăm un preț care să acopere costurile de producție pentru lapte. În plus, ar trebui să fie garantat un venit uh, adecvat agricultorilor, producătorilor de lapte, pentru că laptele, din punctul nostru de vedere, este unul din alimentele uh, cele mai valoroase. Eu cred că nu s-ar uh, naște oameni dacă nu ar exista, nu, ar, nu, nu s-ar naște ființă dacă nu ar exista lapte. Oamenii, viței, Uh, bebelușii, uh, pui, toată lumea nu este hrănită cu Coca-Cola sau cu burger vegani. Uh, primul aliment pe care îl consumăm este laptele. Laptele este un aliment extrem de valoros și în spatele fiecărui litru de lapte pe care noi îl producem se află o vacă și un agricultor. Un o persoană și o familie și în spatele fiecărui litru de lapte pe care îl producem se află și o exploatație agricolă, o poveste și cred că cu toții putem să ne aducem aminte cât de important a fost după al doilea război mondial să existe agricultori, fermieri care au hrănit Europa, au hrănit cetățenii euro- europeni. Și tocmai de aceea această poveste este atât de delicată și uh, pentru noi, pentru că părinții, bunicii noștri au hrănit Europa de astăzi și toți cei care spun că uh, agricultorii care nu fac față situației de astăzi ar trebui să depună armele, să nu mai uh, să renunțe la această la, la activitatea lor, cred că nu înțeleg de ce ne desfășurăm noi această activitate ei bine, pentru că în uh, spatele nostru există o adevărată poveste, o adevărată istorie și noi, uh, producătorii de lapte, suntem mândri de meseria noastră, de exploatațiile noastre agricole, suntem mândri de uh, produsul de mare calitate pe care îl oferim cetățenilor europeni. Și este extrem de important. Ne-am confruntat cu multe crize și astăzi suntem în, într-o criză din anul din 2008 a început o criză, în 2009 a fost marea uh, criză a laptelui, am organizat atunci uh, uh de- demonstrații cu vărsarea laptelui pe, pe câmpuri, am venit și, în, uh, și la Bruxelles am uh, aruncat cu lapte și inclusiv pe clădirea Parlamentului European, poate ar trebui să revenim la această acțiune pentru a fi ascultați. Însă, considerăm că este important să purtăm un dialog cu Parlamentul European, cu cetățenii europeni și cel mai important lucru ar fi ca aceste crize să fie evitate, să nu se manifeste. Pentru că acum, din nou, ne aflăm într-o criză. Pentru noi, membrii acestui Consiliul Comitetul European pentru Lapte, este important să există o agricultură durabilă pentru toți producătorii de lapte uh, din Europa. Avem nevoie de o producție de lapte um, care să acopere toate uh, teritoriile uh, europene. Pentru acest lucru avem nevoie de prețuri care să ofere și tinerilor, generațiilor viitoare, o șansă uh, să se ocupe de exploatațiile agricole. Care este situația în acest moment? Mulți consideră că în acest moment situația ar fi una bună. Puteți să vedeți aici uh, puteți să vedeți aici situația costurilor pornind de la șase țări în acest moment. E nevoie de 45 mm, de cenți pentru a produce un uh, litru de lapte. Și prețul pe care, care este obținut în medie în Europa în acest moment este de 35 de cenți. Deci ne lipsesc în continuare 10 cenți pentru a ne, pentru a ne acoperi uh, costurile de producție. Și de ce reușim uh, în continuare să supraviețuim? Cu acei 35 de cenți putem să ne plătim uh, furnizorii, uh, fânul, creditorii, angajații și așa mai departe, însă agricultorii, producătorii de lapte nu primesc niciun salariu pentru munca lor. Toată lumea care lucrează în această exploatație agricolă nu primește, de fapt, niciun salariu. Și cred că tinerii, un tânăr care ar dori să preia uh, pe viitor această activitate, știe prea bine că nu va câștiga nimic și nu cred că este foarte entuziasmat de această perspectivă. Și dacă uh, ați vedea zeci de mii de, zecile, zecile de mii de, de agricultori care au renunțat la activitatea lor în ultimii ani, zecile de mii de locuri de muncă pe care le-am pierdut, cred că ar trebui să ne îngrijoreze faptul că pe viitor uh, nu vor mai exista tineri care vor dori să aibă această activitate și că totul se va transforma în mari exploatații agricole gestionate de mari concerne. Haideți să privim puțin înapoi. Comisia Europeană a introdus în anul 2016 renunțarea vol- voluntară la producție și considerăm că acest program a avut succes. Dacă ne uităm câți uh, producători de lapte au participat la acest, pro- la acest program și cum a evoluat apoi pre- prețul la lapte după aceea. În uh, iulie 2016 prețul era de 25 de cenți, peste un an uh, prețul crescuse la 34 de cenți. Repet, 25 de cenți erau plătiți pentru un litru de lapte producătorilor de lapte în anul 2016. Puteți uh, să vă închipuiți care au fost efectele asupra exploatațiilor noastre agricole din punctul de vedere al capitalului nostru pe care l-am, uh, l-am investit și pe care l-am uh, pierdut. Și în Irlanda, în țările, în, în, țările, în Irlanda, Germania, ță, țările de jos, Regatul Unit, acestea sunt țările în care au participat uh, Uh, producătorii de lapte la acest program. Am reușit să scoatem uh, o cantitate imensă de lapte de pe piață. Și marea greșeală din anul 2016 a fost faptul că acest program a fost uh, demarat mult, mult prea târziu. În primul rând, am plătit 500 de milioane de euro agricultorilor, considerând că acest lucru îi va ajuta, dar nu au ajuns prea mulți bani la fiecare agricultor în parte, la fiecare producător uh, de lapte individual. 400.000 de tone de praf de lapte, de exemplu, au fost uh, depozitați uh, de către Comisia Europeană, o cantitate care nu a fost suficientă. Cred că trebuie să re- reacționăm mult mai repede pe, pe viitor. Comisia Europeană a achiziționat acest lapte praf la un preț, l-a vândut la alt preț și acest lucru a dus la pierderi financiare. Deci, cred că asemenea aceste instrumente de a reacționa în într-o situație de criză sunt prea învechite ce este uh, foarte important în legătură cu acest program? Există un observator uh, pentru piața lapt, uh, laptelui, însă acest observator nu trebuie să se limiteze doar la, mon- la monitorizarea pieței, ci ar trebui ca într-o situație de criză să poată să și reacționeze. Programul uh, de responsabilitate față de piață, acest program trebuie să devină mult mai obligatoriu pe viitor. Și, drept urmare, pe viitor, pe, la nivel european, am avea nevoie de un index, de un, un indice care să ne indice când trebuie să intrăm în. când trebuie să activăm mecanismul de criză, astfel încât crizele respective să poată fi uh, uh, evitate. Putem să discutăm despre cum ar trebui să fie format acest uh, indice, însă ceea ce este extrem de important este ca uh, costurile de producție în totalitate să fie uh, acoperite pentru producătorii de lapte. Și acum îi dau cuvântul lui Boris, care ne va prezenta elementele, componente individuale ale acestui program de responsabilitate pentru piață. Da, si. E... O clipă. Vroiam uh, să vă spun, nu neapărat pentru a justifica pe colegii mei care lipsesc în număr uh, semnificativ, adevărat, dar uh, adevărul e că ne aflăm la final mandatului, se suprapun multe evenimente, iată de ce mulți colegi nu au putut veni. Le pot însă transmite vă pot comunica interesul grupului, tuturor grupurilor politice pentru sectorul laptelui. Nu vreau să plecați cu impresia greșită, să credeți că din cauza faptului că nu sunt numeroși membri prezenți astăzi, nu ar exista un interes pentru industria laptelui. Nu vreau să scuz pe nimeni, dar um, să înțelegeți că există și alte comisii convocate în același timp și întâlnirile uneori se suprapun. Acum are cuvântul colegul dumneavoastră. Vă rog. Euh, je vous remercie euh, toutes et tous. Euh. Mulțumesc tuturora pentru că ne dați cuvântul astăzi. Eu sunt uh, Boris Bondroa, producător de lapte în uh, Franța, în regiunea estică. Facem parte din acest uh, Consiliu al Laptelui din, de trei ani. Și ideea de a responsabiliza funcționarea pieței cum a spus colegul, uh, să produci lapte în continuare fără reglementări este un act sinucigaș și pentru producător și pentru consumator, dar și pentru mediul înconjurător. Deci sunt lucruri care trebuie realizate în acest sens. Ca să mă întorc la această inițiativă, e mai bine să avem acțiuni preventive și uh, la început uh, dacă scade indicele cu 7,5%, se va lansa o primă alertă. Și asta pentru a contracara criza, pentru a nu intra în criză. Ce vom face? Vom uh, determina producătorii, îi vom stimula uh, în sensul de a mai proceda la un consum uh, propriu de lapte decât să-l comercializeze în măsura posibilului, apoi cei din sectorul agroalimentar uh, vor fi uh, de asemenea stimulați de a face anumite stocuri, nu foarte mari, uh, de lapte pe timpul crizei și alerta va fi menținută până când indicele sau indicatorul respectiv își revine. Dacă acesta continuă să scadă până la 15%, în acel moment este clar că criza este în plină desfășurare și uh, acest plan de urgență va trebui să fie activat peste tot în Europa, în toate țările. De pildă, da, deci se definește o perioadă de referință și se calculează volumul de lapte produs, se consideră același volum la, în anul N-1 și atunci suma, volumul respectiv nu va trebui să fie uh, depășit. Vom încerca să îi determinăm producători să nu mai producă atâta lapte cu o primă. E ceva interesant pentru că la sfârșitul lui 2016, știți bine, în ultimele două luni au existat niște reglementări ale pieței, niște propuneri însoțite de niște stimulente financiare și am văzut că asta a funcționat foarte bine, pentru că chiar și o țară cum este Irlanda, care este gata să producă chiar și pentru prețuri foarte mici, au primit acești bani imediat și au uh, diminuat producția. Am fost foarte mulțumiți așadar de ce s-a întâmplat. Asta ne face să sperăm că sistemul PRM va putea să funcționeze într-adevăr. Bineînțeles că aceste prime vor fi cumva plafonate, este evident. Ele vor fi acordate tuturor exploatațiilor agricole. agricole. Ideea este de a responsabiliza producătorii și din momentul în care se, de- se depășește chiar și cu un litru producția, există această alertă și de asemenea, conform principiului poluatorul plătește, ehm, cei care vor scădea volumul de producție vor fi recompensați, uh, deci în loc să fie uh, deci, sancționați așa cum se întâmplă de fapt în mecanismul poluatorul uh, plătește. O a treia fază poate fi um, eventual poate fi gând, preconizată dacă cumva uh, cele două prime faze nu, nu dau roade, în această a treia fază este foarte clar că nu va mai exista niciun fel de primă de stimulent financiar pentru producătorii. Ei vor fi pur și simplu obligați să reducă volumul de producție de lapte. Mă opresc aici deocamdată. Bună, mai... Dacă mai există cineva care dorește să ia cuvântul dintre dumneavoastră, o, o concluzie da, luați cuvântul uh, la dublu, bine, mi se pare excelent. Aveți cuvântul uh, pentru o scurtă intervenție, pentru ca după aceea să putem concluziona dezbaterea. Vă rog. Da, vreau uh, la final să trag o concluzie. Facem un apel la adresa Parlamentului European. Reprezentați elita aleșilor de către cetățenii europeni. Voi ne reprezentați, ne reprezentați sunteți aleșii cetățenilor europeni și aveți această, acest avantaj că nu sunteți angajați, funcționari ca și cei de la comisie. Iată de ce avem încredere în dumneavoastră și sperăm că ne veți sprijini această inițiativă. Nu vrem uh, să beneficiem de subvenții sau ajutoare pe viitor Vrem să putem trăi de pe producția noastră din exploatațiile agricole, să putem să ne acoperim veniturile din producție. Vechile instrumente nu au funcționat, a venit vremea să introducem instrumente noi, trăim uh, cu un viitor incert. Ce se întâmplă dacă Brexitul uh, se duce pe apa sâmbetei? Ce se întâmplă dacă în China explodează un nou scandal? Acum avem nevoie de acest program de responsabilizare a pieței. Nu mai vrem să depozităm marfa pe viitor, ci credem că acum a venit clipa să introducem acest program și, drept concluzie, vreau să vă spun că știu că după aceea veți discuta și despre grupul de intervenție pentru Africa și vreau să vă spun că și aici ne opunem cu fermitate exporturilor ieftine de lapte praf înspre Africa. Pe data de 9 și 10 vom uh, lansa o inițiativă comună împreună cu colegii africani, cu agricultorii din Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger, printre alte țări care vor veni la o manifestație împreună cu noi aici la Bruxelles pentru a pune capăt supraproducției și a pune capăt dumpingului uh, de lapte praf ieftin în Africa. Vă mulțumim pentru invitație și așteptăm, așteptăm cu mare interes schimbul uh, de întrebări și răspunsuri. Mulțumim. Concluzie pertinentă. Trecem acum uh, la cei care s-au înscris la cuvânt. Vom da maxim 3 minute, un adevărat lux, față de timpul pe care îl avem la dispoziție de obicei. În primul rând, are cuvântul doamna Schreier. Voorzitter, dank Voorzitter, op de eerste plaats wil ik toch iets zeggen tegen de voor... Mulțumesc. Înainte de toate, vreau uh, să-i spun ceva președintelui uh, Consiliului European al Laptelui. Eu provin uh, dintr-o familie cu mulți uh, frați, surori, uh, nepoți, toți uh, producători de lapte. Un, uh, o anumită parte se numără în face parte din organizația dumneavoastră MLB și alt uh, parte a familiei mele face parte din Asociația Europeană, unde într-adevăr se dorește cooperarea cu China și celelalte țări. Așadar, unii se află, fac parte din organizația LTO, dumneavoastră sunteți uh, organizația mai, de mai mică, de mai mici dimensiuni. Dumneavoastră nu sunteți de acord, uh, ne, ne puteți critica, însă trebuie să vă spun că atunci când v-ați început discursul uh, spun, președintea spune da, trebuie să respectați un pic uh, diferiții reprezentanți ai partidelor prezenți uh, astăzi aici, pentru că noi ne apropiem, luăm legătura cu dumneavoastră. Eu vreau să ascult intervenția dumneavoastră și cel al Citei uh, van Kempen și al organizației dumneavoastră. Nu avem altceva decât respect față de dumneavoastră. Uh, ei bine, de la început s-a vorbit de cum să gestionăm criza. Am văzut asta în Olanda. Colegii de la cealaltă asociație a producătorilor de lapte se plângeau că nu vă organizați deosebit de bine. Am să vorbesc doar 3 minute. Am... Haideți să vorbim acum de PAC. Aici în stânga avem pe Merritt McGuinness, care lucrează la un regulament pentru că dumneavoastră să puteți percepe prețul corect și echitabil. Nu e vina noastră că directiva și regul, sau regulamentul nu se adoptă. Noi uh, facem tot efortul pentru a pune în aplicare o politică agricolă rezonabilă. Ne spuneți că nu aveți nevoie de ajutoare, de prime, însă pot să vă mărturisesc că din familia mea nimeni nu e de acord cu dumneavoastră. Din acele 200 sau 300 de hectare care primesc uh, primă la hectar, au nevoie de acești bani pentru a plăti investițiile făcute. Dacă prețurile scad sub 34 de cenți pe litru de lapte, banca deja nu vă mai, nu vă mai garanta împrumuturile pe care vi le acorda pentru a face investițiile. Eu reprezint Partidul Popular European și noi spunem tot timpul că trebuie să ne gândim la soluții pentru criză. Însă mie în Olanda îmi spun că cele două principale organizații din Olanda, producătorilor de lapte, nu sunt de acord. Când vă veți pune de acord? Avem nevoie de un răspuns concret. Pentru a ști cum putem uh, vehicula idei utile, poți să vorbești cu dumneavoastră în germană dacă vreți, fără nicio problemă, să vedem cum putem găsi o soluție coerentă pentru toți producătorii de lapte. Mulțumesc! Da, v-ați încadrat fix în 3 minute. Vă mulțumesc că ați reușit să respectați timpul. Are cuvântul domnul Rope. Ačiū gerbiamą pirmininkę. Na, reikia pripažinti, kad nėra. Mulțumesc foarte mult. Ei bine, da, nu sunt mulți colegi prezenți astăzi aici. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Însă ne bucurăm, bineînțeles, că ați venit aici, ne-ați expus problemele dumneavoastră și chiar soluțiile pe care le considerați dumneavoastră. Trebuie să vă spun că deseori am discutat uh, aceste probleme. În anumite țări, sectorul producției laptelui este mai uh, mare, în alte părți el este mai uh, redus ca importanță. Bineînțeles că vorbiți despre supraviețuirea, supraviețuirea agricultorilor și mai ales a celor uh, care lucrează în producția laptelui. Aceștia lucrează din greu, nu pot să-și ia vacanță, concedii, viața lor în general este foarte grea. De asemenea, trebuie să spunem că în 2015 s-au făcut niște propuneri pentru a se pune capăt sistemului de, cu acele cote și pentru a reglementa mai mult uh, piața pentru a oferi niște stimulente care să permită supraviețuirea acestui sector. Pe de altă parte, trebuie spus că în anumite țări uh, situația se înrăutățește în continuare. Dacă nu facem nimic, cu siguranță că acest uh, sector va fi din ce în ce mai văduvit acolo, din ce ce mai puțin agricultori uh, produc lapte. Și atunci, dacă vom dori ca acest sector să supraviețuiască, va fi foarte greu să facem ceva. Pentru că e vorba și de ciclul producției de lapte uh, în cadrul șeptelului, e vorba de niște ani. De asemenea, dumneavoastră ați vorbit despre veniturile, respectiv costurile uh, pe care le-au de suportat uh, producătorii de lapte. E vorba aici de un deficit de 10 cenți, eurocenci pe lapte. Este o situație foarte gravă. În anumite țări însă pot să vă spun că ea este încă și mai gravă. Pentru că prețul uh, la achiziționare este de 35, poate că în alte părți este 40 dar în anumite țări chiar el scade sub 30 de eurocenți, 27-28 pe litru. Și sistemul de plăți diferă de la o țară la alta. Unii primesc mai mulți bani decât alții. Există niște propuneri legate de o salarizare echitabilă. Dincolo de prețuri, uh, Trebuie să ne gândim modul în care uh, acestea pot fi cumva modulate în sectorul laptelui. Dacă rezolvăm asta, vor fi rezolvate automat multe alte probleme și sunt de acord uh, când s-a spus că doamna McGuinness și alți colegi au lucrat din greu pentru a introduce un sistem de remunerație mai echitabil în uh, acest lanț, producători, cei care prelucrează și apoi cei care comercializează cu amănântul. Și mă apropii de sfârșit. Știm bine, de asemenea, că Curtea Europeană de Justiție a statuat cum că politica agricolă comună este mai importantă decât politica concurenței. De aceea, problema prețurilor trebuie neapărat rezolvată. Mulțumesc, domnul Nicholson. Thank you very much, uh, Madam Chair. Can I first of... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să spun că față de primul vorbitor, uh, mi s-a părut că a spus ce a spus uh, în mod foarte nimerit. E adevărat, uh, suntem foarte puțin prezenți astăzi, vom fi noi puțini, dar suntem foarte competenți și interesați de această problematică a agriculturii, pentru că unii se ocupă numai cu comunicatele de presă și mi-aduc aminte și de acea deversare de lapte Ehm, vreau să vă spun că am, eh, am trăit asta pe pielea noastră la Parlament. Nu vă ajută nici pe dumneavoastră, nici pe noi. Nu vă faceți prieteni în momentul în care aruncați laptele pe clădiri. Deci nu asta este soluția de ieșire din impas. Am o problemă cu cele spuse de dimineață. De ce e mai importantă producția laptelui decât cea de carne de pasăre, de vită și așa mai departe? Pentru că fiecare are problemele sale. Cu toții se confruntă cu probleme. Și este foarte clar că dacă piața continuă să se, se manifeste astfel, nu vor mai exista niciun fel de șeptel nicăieri în Europa. Și iată, avem aici probleme pe care noi, Parlamentul European, le înfruntăm. Eu am cunoscut o serie de crize în sectorul laptelui și aveți dreptate. Aveți dreptate în ceea ce spuneți în general. E vorba de prețurile care fluctuează foarte mult în timpul crizei. Și în momentul în care criza s-a terminat, lumea uită această fluctuație a prețurilor și iar se apucă să producă, să supraproducă și iar intrăm în acest ciclu al crizelor. Și parcă nu s-a învățat nimic din uh, problemele trecutului. E nevoie de o observare și o supraveghere a pieței. Aveți dreptate, trebuie să existe niște măsuri constrângătoare în toate statele membre. Aveți absolut dreptate și nu se face nimic până când dăm iarăși de bucluc la următoarea criză și tot nimeni nu-și asumă răspunderea. Asta este problema. Aceasta este situația imediat ce ne revenim și ieșim din criză, parcă am uitat totul, avem amnezie. Mi-aduc aminte data trecută, s-au spus tot felul de lucruri, dar ce s-a făcut din asta? Nimic, absolut nimic. Poate unele s-au făcut, dar altele au fost doar începute și niciodată finalizate. Și vreau să vă spun că vă sprijinim. Comisia noastră vă va sprijini pentru că nu este în interesul agricultorilor, în interesul fermierilor, aceste fluctuații atât de mari ale prețurilor. Nimic nu e mai bine decât uh, un venit, un venit continuu, constant. Ce facem cu credita, creditele de la uh, bancă pentru tinerii agricultori? Aceștia să poată să ia profituri pe o anumită perioadă și să-și asigură un venit uh, constant. Cred că la această situație trebuie să ne spre această situație trebuie să ne îndreptăm. Și tot așa, în general, situația din Europa, dar cunosc bine și situația de la mine în circunscripție, de la, de la propria mea fermă și vom fi afectați de Brexit. Da. Am avut uh, acces la piața britanică sau se poate ajunge la acest acces până în momentul în care guvernul uh, britanic se va trezi că va uh, negocia înțelegeri cu alte țări terțe. Uh, deci lucrurile se pot schimba, e nevoie de plan, de contingență, de plan pe termen lung. Trebuie controlată situația. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamnă Hoibuș. Mulțumesc, le mulțumesc reprezentanților Comitetului eh, de Lapte European, îi mulțumesc lui Iohannis, eh, ne știm de da, ani buni și întotdeauna am crezut că producătorii de lapte Și eu, de altfel, sunt producătoare de lapte și eu fac parte din eh, BDM și implicit, așadar, din EMB dacă nu ne-am atins obiectivele, întotdeauna am făcut un efort uh, ca în uh, actualele inițiative legislative să avem o propunere fezabilă și tocmai asta se face prin programul de responsabilizare a pieței. E o propunere la care chiar trebuie să ne gândim pentru că um, a acționa înaintea crizelor, uh, așa cum propune colegul Nicholson, um, e o idee excelentă, trebuie să introducem un mecanism care să intre, să se declanșeze în momentul în care se identifică o tendință îngrijorătoare. Trebuie să fie un, o reacție automatiz, o, automatică care să nu se lasă așteptată luni, nu putem sta aici să dezbatem luni întregi, trebuie să fie o reacție automatică de prevenție. Și vreau să vă dau uh, niște cifre din uh, Germania. Dacă avem o pierdere de 10 cenți pe litru de lapte și la ultima criză pierderea a fost peste acest uh, prag. Asta înseamnă 3,2 miliarde de euro care nu ajung în, în uh, um, exportațiile agricole. 3,2 miliarde de euro e o pierdere pe care nu o poate compensa niciun guvern de pe glob. Este vorba de bani care lipsesc pur și simplu din exploatațiile agricole, lipsesc din zona rurală, pentru că agricultorii nu merg uh, în insulele Cayman uh, să și uh, ascundă acolo banii, ci întreprinderile, societățile. partenerii noștri comerciali, cu toții au simțit uh, cum evoluează lucrurile și a preveni, a preîntâmpina o criză este varianta cea mai ieftină și nu numai din punct de vedere economic, ci și din punct de vedere ecologic. Fiecare litru de lapte care se produce nu va ajunge nu, și nu ajunge în cele din urmă pe piață, presupune o irosire a resurselor uh, pe care practic le facem pe spezele mediului înconjurător. Vreau să scot în evidență încă o dată um, contextul politic. Uh, Comisia DEVE a venit cu un aviz la toate cele trei dosare și aici se prevede și extinderea mandatului uh, Organismului European de Monitorizare. În ce privește regulamentul pieței, uh, nu am reușit, din păcate nu am obținut majoritate pentru a dota de mai multe instrumente sectorul laptelui, dar vreau să fac aici un apel la colegii din Comisia Agri, pentru că ne aflăm acum în negocieri, mai ales la planurile strategice și la regulamentul pieței și să nu pierdem din vedere aceste negocieri, aceste două regulamente, pentru că aici avem posibilitatea realmente să venim cu soluții bune pentru tot domeniul și soluții accesibile din punct de vedere economic. Trebuie să ieșim din acest ciclu vicios, să tot discutăm despre crize. Da, vor exista oscilații întotdeauna, însă crize de această amploare care nu le mai permit uh, fermierilor să-și acopere costurile și să câștige bani, nu mai putem lăsa să le repetăm. Când va avea loc uh, manifestația împreună cu colegii africani, asta aș vrea să știu. Mulțumesc, are cuvântul domnul Baiți. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, vreau să sar în ajutorul colegilor mei, alături de doamna Schreier, uh, McGuinness, și um, colegul Nicholson suntem uh, implicați, toți colegii mei de comisie, practic, însă grupul verzilor se interesează în mod deosebit pentru menținerea um, sectorului laptelui și suntem uh, bine reprezentați uh, prin cele trei lucruri pe care le ocupăm aici în comisie. Eu sunt agricultor uh, și după aceea deputat, îi reprezintă pe cetățeni, dar mai ales reprezint mediul rural. Sunt raportor din umbră la um, raportul referitor la reglementarea pieței și organizarea comună a pieței și pot să vă spun că o parte din propunerile pe care le faceți aici sunt în discuție și au într-adevăr o șansă reală pentru a întruni sprijinul majorității. Munca constantă de ani buni se pare că, ce puțin în parte, dă roade. Vă mulțumim pentru sprijin și pentru implicarea dumneavoastră. Principala problemă e că nu reușim uh, să obținem prețuri echitabile pe măsura costurilor producției uh, depinde de orientarea politicii noastre agricole pe piață. Și, din păcate, nu vom reuși eu cu colegii mei de grup să schimbăm nimic la această dogmă în acest mandat. De ce nu avem uh, prețuri care să acopere costurile de producție? Din păcate, nu vom putea găsi un răspuns nici pe viitor. Întrebarea e ce părere aveți dumneavoastră față de majorarea producției totale? Sau oare nu ar trebui să reducem producția în Europa în general și să ne orientăm înspre um, Europa? doar înspre piața Europei și poate n-ar trebui să ne alimentăm mai degrabă viței cu lapte în loc să-i trimitem în Spania pentru a-i uh, îngrășa acolo cu ulei de palmier care vine din Indonezia. Nu ar fi mai bine să ne gândim că mm, pentru vacile noastre, dacă tot folosim uh, culturi proteice, să le alimentăm cu leguminoase, cu culturi de proximitate în loc să importăm soia din Brazilia care pur și simplu presupune defrișarea milioane de hectare. Și n-ar trebui oare să ne gândim că mai ales ar fi bine să ne deosebim prin calitate, prin calitatea deosebită și prin criteriile deosebite pe care societatea europeană ni le impune nouă agricultoarelor și agricultorilor ehm, și să putem uh, profita de subvenții ca până acum, pentru că avem animale care cresc într-un spațiu liber, că avem uh, standarde înalte de calitate, că bunăstarea animalelor uh, se bucură de o mare însemnătate pentru cetățenii europeni. Uh, avem o cultură a pășunatului, uh, mai ales acum, în perioada schimbărilor climatice, reprezintă metoda cea mai eficientă pentru a capta dioxid de carbon în sol noi, agricultoarele și agricultorii, suntem pentru aceste principii uh, și pentru această prestație pe care o aducem societății, primim practic o contribuție, uh, ne aducem și contribuția la, uh, ca și contribuabili. Mulțumesc! Haideți să vă spun că nu îi hrănim pe viței în Spania cu ulei de palmier. Nu a fost o observație tocmai pertinentă și fericită. Știu că suna foarte bine în discursul dumneavoastră, dar vreau aici să reafirm um, efortul pe care îl fac agricultorii spanioli. Are cuvântul domnul Buda. Da, mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc uh, și invitațiilor noștri. Vreau să vă spun că nu aveți informațiile corecte, distinși invitați, legat de prețul laptelui, pentru că acum, în, timpul ședinței, am verificat prețul din România și prețul la, la care se vinde laptele în România este de 0,23 de eurocenți. Iată deci că avem dimensiunea dificultăților și a problemelor pe care le avem în acest sector la nivel european. Înțeleg că nu aveți această informație, pentru că n-am văzut România printre țările care sunt membre în uh, uh Consiliul dumneavoastră. Sigur că să știți că sectorul laptelui, eu sunt la primul mandat de europarlamentar, este cel mai des discutat în cadrul acestei comisii uh, uh, de agricultură și ne preocupă mereu uh, soarta acestui sector și evident că suntem partenerii dumneavoastră în rezolvarea acestor probleme. Dar vreau să vă atrag atenția la modul cât se poate de serios. Sunteți în același timp la fel de mult responsabil de ce se întâmplă în sectorul laptelui. De ce? Vă spun câteva chestiuni legate de ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Veniți cu acele prime pe care le dați, de exemplu, uh, fermierilor pentru a nu produce atât de mult de lapte. Vă întreb, de ce nu duceți fermierii către o mixare a producției în fermele lor, respectiv către carne. Pentru că sunteți totuși un sector, mă rog, care are această posibilitate de a face acest transfer de la lapte la carne. Sigur, nu poți să faci uh, carne pe rasa friză, de exemplu, dar sunt alte rase care se pretează pe această chestiune de a le duce ușor, ușor către carne, de a, de a-i stimula, de a-i cointeresa pe fermieri către producția de carne, unde Uniunea Europeană este deficitară sub aspectul nevoilor la nivel, uh, la nivel european și acest lucru s-ar putea face cu aceiași bani pe care le dați să nu producă lapte, dați-le bani să producă carne. Da? Pe de-o parte. Pe de altă parte, um, aș vrea să vă întreb de ce nu stimulați suficient de mult partea de procesare a laptelui în propriile ferme? Am fost ieri la niște ferme de, drept ferme de uh, creștere a oilor, care și-au pus împreună capacitățile pe care le au și au deschis propriile magazine de desfacere a produselor și sunt niște fermieri fericiți care reușesc să-și vândă produsele într-un lanț scurt de aprovizionare, cum s-ar spune, adică dau clienților în același timp produse proaspete și în același timp și la niște prețuri care își permit sau le permite să, uh, pe piață să supraviețuiască. De ce nu am face această chestiune și în această zonă a sectorului laptelui de vacă? Ehm, de asemenea, legat de produsele falsificate. Să știți că una dintre marile probleme pe care le avem, cel puțin în țările din estul Europei, este cea legată de produsele falsificate și că, de fapt, vorbim de foarte multe ori de brânză care nu este făcută din, uh, din lapte, este făcută din, uh, lapte, din uh, ulei de palmier și așa mai departe și această chestiune va trebui să o aveți în vedere astfel încât să, împreună cu structurile de specialitate din statele membre, să diminuați acest fenomen. Pentru că nu știu în ce măsură va, va putea să fie el eradicat, dar cel puțin uh, el poate să fie uh, diminuat. iată deci că doar împreună putem să rezolvăm aceste probleme și să nu aruncați această responsabilitate doar în spatele parlamentului pentru că noi suntem partenerii dumneavoastră dar nu vă putem rezolva doar noi problemele din sistem ci doar împreună cu dumneavoastră. mulțumesc. Sí, mulțumesc. Domnul Flanagan are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte interesantă eram în uh, fața ușii, ascultând... Uh, domnule Flanagan, nu întrerupe, doamna președinte. Vă puteți apropia de microfon pentru că interpreții nu vă aud prea bine. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Tocmai intram pe ușă când ați făcut observațiile dumneavoastră referitor la faptul că nu prea sunt mulți deputați în sală și cred că critica dumneavoastră este cât se poate de îndreptățită. Și un lucru pe care l a spune e că deputații care sunt aici sunt prezenți, <laughs> sunt în sală, nu pot fi aici decât uh, o dată și privind în jur, trebuie să vă spun că sunt deputații care tot timpul sunt aici. Și cred că uh, criticile dumneavoastră sunt cât se poate de îndepărtiți, îndreptățite. Și am spus asta în repetate rânduri la comisie și mă bucur, sunt absolut încântat că a venit cineva și ne-a dat o palmă morală, pentru că trebuie să ni se reamintească. Da, se spune că ar fi alte întâlniri care se desfășoară în același timp, însă cum ar putea să existe ceva mai important decât evenimentul de astăzi? Eu sunt membru de plin și dacă comisia la care sunt membru de plin se întâlnește, ar trebui să fiu prezent. Și dacă cineva se simte deranjat de asta, haideți să nu uităm la cei deputați care vin doar din an în pași sau care nu vin deloc și totuși sunt plătiți foarte bine. Oricum, uh, se descurcă mult mai bine, e clar, decât producătorii de lapte și nu merg la culcare în fiecare seară cu dureri de șale de la munca uh, care i-a ostenit în timpul zilei. Trebuie să vă spun că intervenția dumneavoastră e una din cele mai bune pe care le-am auzit, este cât se poate de pertinentă. Prezentarea dumneavoastră foarte interesantă, am câteva păreri, cred că ar trebui să ne ajustăm uh, producția pentru a evita supraproducție și cred că Programul de mm, uh, supraveghere a piețelor ar trebui să fie o a doua etapă pentru a reglementa piața. S-ar putea să fie necesar, dar deja în acea clipă producătorul de lapte deja și-a asumat costurile de producție. Și producătorii cred că ar trebui să ceară ca serviciile de consultanță să lucreze pentru ei și nu pentru multinaționale. Pentru că um, acest sistem se gândește doar la intermediari, iar agricultorii trebuie să se descurce singuri. Aș vrea să vă întreb, credeți că industria agroprocesatoare a servit, a lucrat în folosul agricultorilor. Oare fermierii ar trebui să fie mai independenți și să producă pentru profit? Aș vrea de asemenea să știu ce părere aveți despre acele întreprinderi care cumpără lapte de la agricultori și afirmă că ar ajuta comunitatea agricultorilor, după care își deviază profiturile, așa cum se întâmplă cu o societate din Irlanda, care își deviază fondurile prin Luxemburg ca să nu plătească impozite. Și uh, ca urmare, acest profit nu ajunge în Irlanda, ci ajunge în mâinile unor mafioți, ca să le spunem pe nume. Ce părere aveți despre acest tratament care le este aplicat agricultorilor? În uh, ultimul rând, spuneți, vorbeați de milioane de tone de lapte praf în intervenția dumneavoastră și aș vrea câteva lămuriri. Din câte am înțeles, din ce spunea Phil Hogan, că s-a vândut lapte praf. Poate că n-am înțeles eu bine, dar ar putea cineva să mă lămurească, să-mi spună cum stau lucrurile. Mulțumesc și continuați să spuneți ce spuneți, nu trebuie să vă cereți scuze pentru nimic. Felicitări! Mulțumesc, doamna Ribeiro are cuvântul. Obrigada, Sr. presidente. Ehm, Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să spun și eu bun venit oaspeților noștri. Îmi cer scuze pentru întârziere. A trebuit să particip la o reuniune cu secretarul general al um, Organizației Maritime Internaționale. V-am examinat însă prezentarea și m-am întâlnit cu dumneavoastră înainte și trebuie să spun că aveți uh, idei interesante privind uh, modalitățile de reglementare a pieței de lapte. Însă am câteva dubii, neclarități pe care poate mă ajutați să le uh, risipesc. Cum veți lega acest uh, organism observator, acest organism de monitorizare cu observatorul pieței laptelui? Cum vor lucra uh, împreună? Uh, și cum considerați uh, că a funcționat uh, observatorul pieței laptelui până acum. Propunerea dumneavoastră se bazează pe crearea unui indice care să ne arate care este echilibrul pe plan european și pe plan național și aș dori să știu cum vom defini indicele pe plan național, cum va funcționa acest lucru. În uh, Portugalia situația este destul de gravă și și mai gravă în uh, insulele uh, Azore. Producătorii de lapte primesc mm, un preț mult sub media europeană. Dacă ar trebui să creăm un indice pe perioada respectivă, Portugalia și insulele Azore, de exemplu, ar avea și mai mult de suferit. Deci indicele ar trebui creat într-o perioadă în care există un echilibru al prețurilor. Deci cum putem uh, obține un indice care să nu creeze uh, daune suplimentare? Mulțumesc, doamna Măghine, să are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru prezentări. Cred că pentru noi este extrem de important să ne aducem aminte că reacția pieței la controlarea volumelor funcționează pentru că sunt afectate în mod pozitiv prețurile. Însă, unele din detaliile uh, prezentării dumneavoastră ar cere o sarcină birocratică mare pentru a le monitoriza, indiferent, dincolo de eliminarea cotelor la lapte. A doua mea observație se referă la tineri. Cred că tinerii, dacă au alegeri în fața lor, pot să ia și anumite uh, decizii, într-un sens sau în altul. Însă, uh, toți uh, fermierii cu care m-am întâlnit, de exemplu, doresc să își extindă activitățile și cum putem să îngrădim acest instinct natural pe care îl are toată lumea. Uh, cineva va încerca să producă mai mult pentru a-și păstra cel puțin o parte din uh, venit. Deci trebuie să înțelegem care sunt principiile fundamentale economice și în agricultură când discutăm despre gestionarea uh, pieței. În uh, Irlanda există, de exemplu, o structură Uh, de cooperative de producători de, de lapte care a păstrat în continuare o legătură cu acționarii uh, din spatele acestor uh, uh exploatații agricole. Însă acest lucru nu se întâmplă în toate statele membre și trebuie să înțelegem că există și o structură diferită a prețurilor, a modului în care se formează prețe, prețurile, care în Irlanda, de exemplu, sunt mai reduse ca în alte părți. Și așa cum a spus și Jim Nicholson. Um, există un impact și asupra sectorului uh, producerii de carne dacă se, ex, dacă se extinde uh, prea mult producția de lapte și trebuie să vedem ce facem și cu viței și așa mai departe și um, din punctul meu de vedere, chestiunile de mediu vor reprezenta noua cotă pentru sectorul uh, producător de lapte. Diferite, diferiți factori vor îngrădi posibilitatea producătorilor de lapte să-și extindă prea mult uh, produ- uh, producția. Și cred că avem nevoie de măsuri de piață în momentul în care apare o criză care reduce foarte mult prețurile. Într-adevăr, anumite instrumente ar putea fi folosite mai devreme și așa cum ne-ați arătat în prezentarea dumneavoastră, acest lucru poate funcționa. Și apoi, în ceea ce privește uh, dumpingul cu produse de lapte, uh, Uh, puteți să ne spuneți unde are loc acest uh, dumping? Unde au loc asemenea practici în continuare? Pentru că nu știam că mai au loc asemenea practici. Apoi, în ceea ce privește uh, volumele depozi- uh, depozitate, 327.000 de tone au, erau depozitate la un moment dat, acum a rămas un singur uh, procent uh, ceea ce transmite un semnal foarte clar că cei care achiziționează trebuie să plătească mai mult și, m-aș, și aș mai dori să spun ceva. Eu sunt un eurodeputat, uh, eu trebuie să-i reprezint pe cei care m-au ales. Nu este sarcina mea să monitorizez, să urmăresc ce fac uh, colegii mei, dacă sunt prezenți sau uh, nu. Vă respect observațiile dumneavoastră, dar responsabilitatea noastră este în fața celor care ne-au ales. Așa funcționează democrația. El señor. Acum pentru a încheia dezbaterea, cuvântul domnul Van den Kenk Candelară. Vă rog, nu mi-o luați nume de rău cum v-am pronunțat numele. Perfect. Ehm, bedankt, mevrouw de voorzitter, eh, meneer Schöpkes, ik ben... Vă mulțumesc, doamnă președintă, domnule Schöpkes. Și eu sunt eh, belgian și sunt un belgian mândru din eh, Flandra de Vest și vă asigur că laptele se bucură de o mare atenție în Parlamentul European provincia mea, regiunea din care provin este foarte importantă pentru producția de lapte, dar și pentru uh, producția uh, de carne, de vită, de porc și nu trebuie să uităm că și producția de carne de, de porc uh, se confruntă și ea cu propriile ei probleme. Deci cunoaștem prea bine care este situația uh, în complexitatea uh, sa. Afirmația dumneavoastră a fost una destul de drastică privind uh, renunțarea la subvenții. Uh, este o afirmație utilă pentru a stârni o discuție, dar eu am o părere uh, diferită. Eu niciodată am uh, participat la o reuniune cu producători de lapte unde toată lumea s-a fi cerut renunțarea la subvenții pentru că este vorba și de perspectivele de creștere pentru aceste exploatații și care aș dori să vă întreb, chiar considerați că toți producătorii de lapte sunt, uh, au, au aceeași părere și cum, ar, cum am putea să creăm un front unit în rândul producătorilor de lapte. Și acum, în legătură cu măsurile de uh, combatere a crizei, a spus că aceste instrumente la care poate recurge Comisia Europeană sunt uh, învechite și cum ar trebui să înțeleg părerea dumneavoastră? Avem nevoie de măsuri individuale sau uh, de modelul pe care ni-l uh, propuneți dumneavoastră? Nu am mai avea nevoie deloc de facilități de depozitare. Și apoi, o ultimă chestiune uh, la care s-a referit și colegul nostru Buda. Există posibilități de a, de a îmbunătăți Uh, activitățile de comercializare pe alte piețe, de exemplu, sau extinderea pe alte piețe. Mulțumesc că am încheiat cu toți uh, cei înscriși la cuvânt. Acum vom da cuvântul domnului Scanul, reprezentantul Comisiei. Vă rog. Uh, thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Ne bucură faptul că am asistat la această prezentare din partea membrilor Comitetului Laptelui European, cu care ne-am întâlnit și în uh, trecut, Comisia Europeană înțelege prea bine care sunt uh, obligațiile legate de promovarea și protejarea intereselor uh, sectorului laptelui. Și este bine că avem această discuție acum când se dezbate reformarea politicii agricole comune și a mecanismelor de, de, de, de protecție. Și suntem de acord cu părerea uh, Uh, ML, uh, EMB vis-a-vis -vis de necesitatea unei, unui sistem agricol durabil în Uniunea Europeană. Și așa cum a spus și domnul Nicholson, uh, nu putem favoriza un sector agricol față de alt sector agricol. în trecut avem difer- am, am uh, recurs la diferite măsuri de sprijin, de exemplu, sistemul voluntar de, re- de reducere a producției. A, fost, uh, a funcționat foarte bine în restabilizarea uh, sistemului. Săptămâna trecută la, la salonul agricultorilor din Paris, autoritățile franceze au conferit comisarului Hogan legiunea de onoare în domeniul agricol, recunoscându-i eforturile în acest sens Uh, <laughs> și se face trimitere la uh, acest sistem voluntar de reducere a producției pentru uh, contribuția pe care a adus-o. Este important să insistăm asupra faptului că a fost o măsură neanticipată, contrară uh, propunerii uh, Comitetului Laptelui uh, European. Noi am, Comisia Europeană a considerat că este o măsură temporară și considerăm că ar, fi, ar apărea riscuri mari dacă ar deveni una uh, permanentă. Nu suntem uh, de acord și când vine vorba de măsurile de intervenție privind praful de lapte. Am, depozitele, uh, volumul a fost redus la 13.000 de tone, o treime din uh, un procent de la volumul care exista la vârful crizei. Deci, de fapt, aceste uh, stocuri au dispărut, uh, ne-am, uh, ne-am scăpat de ele. Uh, și au existat critici că nu am putea să scăpăm de toată această cantitate pe care le-am disipat le-am vândut la o piață în creștere, la prețuri mult mai mari decât se anticipase anterior, fără niciun fel de costuri suplimentare pentru contribuabili europeni și am dovedit că este o măsură de succes pentru stabilizarea uh, pieței. Nu suntem de acord de asemenea și când vine vorba de aruncarea unor uh, produse de lapte la prețuri reduse pe piețe în curs de dezvoltare, este o acuzație adusă Uniunii Europene de, de, de decenii și de decenii. Și este o acuzație falsă. Exporturile noastre sunt la un nivel uh, minim, însă în continuare suntem acuzați de această activitate și uh, Uh, dăunează, aceste acuze dăunează imaginii europene, dăunează în mod specific sectorului de lapte din uh, Uniunea Europeană, care uh, este totuși unul de, de, de succes și eforturile noastre de a ne spori exporturile au de suferit dacă tot facem aceste acuzații. Deci v-am mulțumit dacă nu ați mai recurge la ele. Și revenind acum la problema fundamentală. Propunerea de a crea într-un mod permanent un mecanism de, de, de stabilizare. Doamna președintă. Da. Okay. Vă rog, trebuie să vă apropiați de sfârșit pentru că ne așteaptă următoarea prezentare. Da, deci foarte pe scurt, vicepreședinta Parlamentului, doamna McGuinness, a rezumat foarte bine care ar fi riscurile dacă am introduce un asemenea sistem permanent. Ar însemna o un mare efort birocratic, costuri importante suplimentare, orice uh, uh, compensații uh, oferite pentru reducerea produ- uh, producției ar trebui să vină, de exemplu, de la plățile directe și ar pune sub semnul întrebării reformele din trecut care au funcționat foarte bine. Estamos eh, dando Mulțumesc foarte mult. Încheiem uh, dând acum cuvântul pentru a răspunde și uh, v-aș cere să vă încadrați în timp uh, domnului Șepches. Ja, danke. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ne dați din nou cuvântul. Voi fi foarte concis. În primul rând, faptul că la început eurodeputații nu erau prezenți mi-a stârnit o reacție emoțională și cred că noi ca cetățeni de rând avem, nevoie, avem voie să uh, facem o asemenea declarație mai emoțională um, fără a încerca, să, fără a jigni pe nimeni. A fost pur și simplu reacția pe care am avut-o, așa funcționez eu. În ceea ce privește primele, care au fost un subiect atât de important dacă ne dorim acoperirea cu totul a costurilor de, de producție în calitate de de, de producători de lapte, nu mai avem nevoie de niciun sprijin și obiectivul nostru trebuie să fie ca cei 45 de eurocenți sau 35 de eurocenți să, îl, să obținem, să primim prețul respectiv. Și putem să obținem prețul respectiv dacă instalăm uh, programul de responsabilitate pe piață. Și dacă există a, uh, acest uh, mecanism, atunci nu mai avem nevoie de prime uh, și dacă explicați uh, agricultorilor din țările de jos uh, lucrurile astfel, avem nevoie de un sistem care garantează obținerea prețurilor care acopă, uh, acoperă uh, uh, costurile de producție, atunci toată lumea va fi uh, convinsă că toată lumea din activitatea proprie își va putea acoperi uh, costurile de, de producție și atunci uh, nu mai există această percepție că producătorii de lapte s-ar, uh, ar trăi uh, de pe urma subvențiilor. Nu, noi nu ne dorim această percepție, însă pentru acest lucru avem nevoie de această măsură și revin, reiterez acest lucru. Trebuie să găsim împreună modalitatea de a ieși, de a depăși această uh, dilemă. Nu pot să răspund acum uh, Uh, fiecarei întrebări în parte, dar voi păstra contactul cu toți cei care mi-au adresat o întrebare uh, astăzi, tocmai pentru a, putea, uh, a le putea discuta într-un mod mai intens și mai detaliat. Dar trebuie să înțelegem în cele din urmă că modul în care funcționează lucrurile acum nu este unul durabil. Dacă mâine apare din nou o catastrofă, vom reîncepe totul de la zero. Pentru mine, politica Uh, trebuie să creeze cadrul general de funcționare pentru a evita apariția unei crize, pentru a evita ca agricultorii să, din nou, să aibă preocupări financiare și dificultăți financiare. Aceasta este, acestea sunt așteptările mele din partea politicienilor. Eu, uh, eu și colegii mei suntem agricultori și uh, sarcina noastră nu este să facem politică, ci să mulgem vacile. Dar observăm că Uh, suntem în situația în care uh, exploatațiile agricole la care am lucrat noi și uh, uh, strămoșii noștri nu putem să le transmitem mai departe generațiilor uh, viitoare și dacă situația va continua astfel, peste 10 ani nu vor mai exista producători de lapte. Și apoi Danone, Nestle și alte multinaționale uh, vor fi uh, cele care vă vor spune care este uh, politica necesară uh, pentru producătorii de lapte. Por su intervención, agradecerle y fel- Vă mulțumesc pentru intervenție. Vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat asemenea idei excelente. Cred că dezbaterea la care am uh, am asistat a fost foarte interesantă. Luăm o scurtă pauză pentru a spune rămas bun uh, oaspeților noștri și pentru a ne pregăti să-i primim pe următorii invitații. Comenzamos. Reluăm ședința. Number English two. Yeah, okay. Comenzamos el punto 4. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea raportului final al grupului de intervenție pentru Africa Rural, de care s-a ocupat președintele grupului de lucru, domnul Tom Arnold. Dânsul ne va ține prezentarea. Eu urez bun venit. Alături de noi se află de asemenea domnul comisar de agricultură Phil Hogan. Vă urez de asemenea bun venit. Din nou aici la Comisia Agri. Îi urez de asemenea bun venit doamnei Josefa Saco. Bun venit, comisară pentru economia rurală și agricultură a Uniunii Africane. Am să-i dau acum cuvântul înainte de toate domnului președinte a grupului de intervenție, care nu am nicio, îndo- nicio îndoială că ne va prezenta um, rezultatele activității acestei platforme importante. După cum știți, domnul Arnold a studiat economia agricolă la University College în Dublin, a făcut un master la Trinity College din uh, Dublin și la Universitatea Catolică din Leuven. Are de asemenea, este doctor honoris causa a, um, la Universitatea Națională a Irlandei a ocupat o lungă listă de posturi guvernamentale și non-guvernamentale la nivel național și internațional. Este un om uh, de prestigiu recunoscut. Angajamentele sale actuale includ în continuare domenii de mare importanță. Iată de ce este o adevărată onoare că asta se află aici în calitate de președinte a Comisiei uh, de Intervenție. Îi dau de îndată cuvântul, aveți 10 minute la dispoziție pentru intervenția dumneavoastră, după care, la final, veți uh, mai putea lua cuvântul pentru a răspunde la întrebările solicitările care ar putea să vină din partea membrilor. Încă o dată bun venit, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această primire călduroasă. E o continuare la intervenția din noiembrie, când am avut uh, șansa să mă adresez comisiei dumneavoastră. La momentul respectiv, uh, comisia noastră de intervenție era în uh, toile activității sale, așa că acum e o adevărată plăcere să vă pot prezenta raportul final care a fost publicat acum o oră și a beneficiat, a fost prezentat sub egida domnului comisar Hogan și doamnei Sacco. Haideți să vă spun câteva cuvinte despre ce conține acest raport. Vreau însă să rețineți un număr. 800 de milioane. Iată numărul de persoane care va intra în câmpul muncii în Africa în următorii 30 de ani este numărul de persoane care va intra în categoria de vârstă 15-64 de ani între 2020 și 2050 Africa va reprezenta trei sferturi din um, creșterea forței de muncă. Această creștere a forței de muncă este strâns legată de creșterea populației. Populația Africii s-a dublat în ultimii 30 de ani și se estimează că în următorii 30 de ani se va dubla din nou, așa că până în 2050 populația Africii ar trebui să ajungă la 2,5 miliarde de oameni. Cum putem crea suficiente locuri de muncă și venit pentru a veni în întâmpinarea acestei forțe de muncă crescute? Iată una din marile provocări politice și economice ale timpurilor noastre. Pentru a ne putea ridica la înălțimea acestei provocări, economia africană va trebui să fie transformată, iar sectorul agroalimentar și economia rurală trebuie să se dezvolte atingându-și maximul potențial. În raportul nostru propunem o serie de idei și recomandări care credem că poate sprijini acest potențial transformator. În prima parte a raportului discutăm despre diversitatea Africii în ce privește dezvoltarea economică. Promovăm investiții pe termen lung în uh, nutriție, învățământ și în sănătatea poporului african. Afirmăm de asemenea că reducerea conflictelor în Africa e o condiție necesară dacă țările africane sunt să evolueze. Dacă revenim la obiectivul nostru principal, dezvoltarea sectorului agroalimentar, repetăm uh, ce trebuie să se facă la nivel politic uh, și economic și strategii trebuie aplicate, cum trebuie aplicate procesul și parteneriatele necesare pentru a um, realiza aceste transformări. Am uh, venit cu șase inițiative în ce privește atingerea unor rezultate de dezvoltare și patru domenii strategice de intervenție care ar trebui să fie pusă în aplicare pe termen mediu și lung. Pachetul măsurilor pe termen scurt include dezvoltarea unui uh, program uh, adaptat uh, unor inițiative menite să răspundă circumstanțelor africane, monitorizarea finanțării pentru investițiile alimentare, um, sprijin regional pentru integrarea comercială și pentru sistemele de siguranță alimentară, cât și promovarea programelor de înfrățire și de schimb. Cele patru domenii de intervenție, fiecare reprezintă de altfel un capitol în raportul nostru, sunt adoptarea unei um, abordări teritoriale în ceea ce privește planificarea pentru crearea de locuri de muncă și venituri, sublinierea nevoi de investiții publice și private și furnizarea de servicii de bază în orașele de dimensiuni medii și în zonele rurale. Gestionarea durabilă a solului și a resurselor naturale, cât și intervenții de mediu. Am identificat uh, politici menite să asigure o gestiune durabilă a resurselor uh, naturale și funciare ale Africii și pentru a veni cu intervenții de mediu pentru a consolida rezistența Africii la schimbările climatice. Propunem măsuri menite să sprijine creșterea agricolă inclusivă, concentrându-ne pe fermele familiale, consolidarea capacităților în organizațiile de fermieri, împreună cu societățile, guvernele și agricultorii africani care să fie vectorii acestei transformări. Recomandăm uh, măsuri pentru dezvoltarea lanțului valoric uh, local și regional, majorarea investițiilor sectorului privat, îmbunătățirea standardelor alimentare și încurajarea comerțului în interiorul Africii în ce privește produsele agricole și alimentare. Acest amestec de politici pe termen uh, scurt și lung sunt un vector fundamental pentru transformare. Reprezintă un amestec de domenii de politică care se pot adapta la circumstanțe locale și naționale. Trebuie să fie domenii unde Europa are experiență și legitimitate în propunerile pe care le face și ajung în acest fel la cum propunem realizarea acestor transformări. Noi eh, credem că Africa și Uniunea Europeană ar trebui să pună în aplicare un parteneriat inovator pentru dezvoltarea inclusivă și durabilă a sectorului agroalimentar din Africa și a economiei sale rurale. Parteneriatul ar trebui să se bazeze pe um, ocuparea de către Africa unei poziții fruntașe în uh, politică, sprijinită de experiența europeană, de expertiza și de finanțarea acesteia. Vorbim um, de trei niveluri la care ar funcționa. Oameni către oameni, mediul de afaceri către mediul de afaceri și guvern către guvern. Uh, având în vedere caracterul său pe termen lung, ar presupune un dialog uh, de politică, asigurând consecvența politicilor adoptate de ambele părți și sprijin uh, pentru instituții dacă este necesar. Mă apropiu în acest fel de concluzie a prezentării mele. Am încercat uh, să reduc, să comprim 71 de pagini într-o scurtă intervenție. Acum rămâne întrebarea ce facem pe mai departe. Am câteva idei. Raportul nostru, în primul rând, ar trebui să aibă un scop uh, educativ. Și revin la punctul de plecare. 800 de milioane de oameni vor intra în câmpul muncii în Africa în următorii 30 de ani. Și mi-aș dori ca această statistică fundamentală, simplă, puternică să se imprime în conștiința publică și politică atât a Africii cât și a Europei. Odată așezată ar trebui să scoată în evidență nevoia de a adopta politici pe termen mediu și lung care să răspundă provocării um, de a genera suficiente locuri de muncă și venit pentru această forță de muncă sporită. În al doilea rând, raportul nostru este publicat într-un moment în care se pare că există voință politică pentru a da curs recomandărilor incluse în raport. Am uh, beneficiat de sprijinul de plin din partea doamnei comisar Saco și din partea domnului comisar Hogan pentru activitatea noastră. Acum, uh, întrebare e dacă entuziasmul și angajamentul lor poate fi completat uh, de un entuziasm asemănător din partea ministrilor de agricultură și, mai important, însă și din partea ministrilor de finanțe și șefilor de guvern. În al treilea rând, măsurile pe termen scurt pe care le-am propus în raportul nostru ar putea să fie incluse într-un nou plan de intervenție pentru Africa care ar putea să fie adoptat la următoarea întâlnire din iunie. Titlul raportului nostru este o Agenda Africană-Europeană pentru Transformarea Rurală. Noi am venit cu o serie de propuneri de politici uh, care, e clar, vor trebui adaptate la nivelurile locale, naționale și regionale. Scoatem în evidență um, că rolul, uh, că sectorul agroalimentar trebuie să ocupe o poziție centrală uh, în Africa și în parteneriatul dintre Africa și Europa. Și pentru a încheia cu ultima propoziție din rezumatul nostru, am dorit ca cooperarea în sectorul agroalimentar și în sectorul rural să devină, să se afle în uh, centrul relațiilor dintre cele două continente. Mulțumesc foarte mult! Muchas gracias. Mulțumesc, domnule Arnold. Vreau să vă reamintesc că întâlnirea comună pe care am organizat-o cu Comisia DEVE pe 21 noiembrie. Deja la acea dată domnul Arnold ne informase privind activitatea dumnealui, acum văzând concluziile raportului, e clar că e un subiect de mare interes. Acum nu ne mai rămâne decât să punem în aplicare concluziile, așa cum spunea dumnealui. Și e o sarcină care revine nu doar comisiei, ci și factorilor de decizie din guvernele fiecărui stat. De această dată nu s-a putut organiza împreună cu Comisia DEVE această ședință, însă membrii Comisiei DEVE au primit o invitație de la parte la ședință. Doresc să le urez bun venit uh, acestor membri ai Comisiei DV care au venit. De faptul că ne-am salutat la început nu înseamnă că nu doream să fac acest lucru. Profit acum de moment pentru a-i saluta. Îi dau acum cuvântul domnului comisar Hogan pentru a lua cuvântul timp de 5 minute. Vă rog. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte și stimați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că găzduiți acest eveniment și mă bucur că avem și pe comisara din partea Uniunii Africane, doamna comisară Saco, membrii ai uh, grupului comun UE-Africa, uh, uh, vă putem spune ce se întâmplă cu acest raport, ce conține el. E vorba de oameni, e vorba de oameni din Europa și din Africa, este vorba de politicieni, de oameni de afaceri, de fermieri și mai ales cetățeni din mediul rural care conlucrează în beneficiu reciproc. Este foarte bine că avem o astfel de întâlnire în această dimineață pentru a depăși clivajele. Așa ne dorim și în agricultură. Și mă bucur că sunt aici în, în compania unor persoane care chiar au contribuit la aceste deziderate. Acest task force este parte dintr-un efort mai amplu pentru locuri de muncă și sustenabilitate între cele două părți și mai cu seamă E vorba de un grup de experți care face uh, recomandări către uh, acest, uh, această entitate. Ni s-a cerut ca acest grup să ne facă să ne apropiem mai mult de realitățile de pe teren și cred că raportul de față îndeplinește aceste condiții. Nu vorba numai de cuvinte frumoase, ci de acțiuni. Și nu cred că un astfel de raport merită să fie pus într-un uh, sertar numai. E nevoie de legislație, de legislație chiar revoluționară când vine vorba de lanțul uh, agroalimentar și raportul de față îndeplinește aceste condiții. Trebuie să facem lucrurile mai bine. Și altfel, în mod uh, diferit, raportul sublinează importanța abordării teritoriale în dezvoltarea rurală. Experiența noastră confirmă acest lucru. De asemenea, îmi pare bine că există accent pe parteneriatul nostru la trei niveluri. Între oameni, între oamenii de afaceri și între entitățile guvernamentale. Acțiunile noastre comune la toate cele trei niveluri ne vor duce la rezultate concrete. Aceasta este o, rezultat, este o cea mai bună abordare. Mă bucur foarte mult că pe raport se pune accentul pe sectorul privat, pe investițiile acestuia care să conducă la rezultate concrete pe strategia agroalimentară și în ce privește siguranța alimentară de asemenea. Câteva exemple concrete. Acesta conține un uh, fond și pentru sectorul agroalimentar sumele au fost deja hotărâte. Contractorul este o agenție franceză pentru dezvoltare. E vorba de 5 milioane garanții și 8,5 milioane pentru asistența tehnică. Acest fond ne va ajuta să uh, oferim credite și garanții pentru cei care uh, doresc să investească în acest sector. De asemenea, sunt bani consacrați uh, organizațiilor de fermieri. Acum, două săptămâni am avut un eveniment uh, în care se pune accentul pe accesul la credite. Ideea este de a promova investițiile durabile. Asta face și parteneriatul nostru. Apoi, uh, un program pentru liderii africani. Uh, mă bucur că avem acest, această inițiativă în raport. Lideri deci, locali, la fața locului, implicați Programul se inspiră dintr-o inițiativă similar, similară în Europa. Într-adevăr, trebuie ca acești lideri să poată să fie cunoscuți pentru ca ei să conlucreze în cadrul parteneriatului. Și grupurile locale de acțiune trebuie să-și vadă sporite uh, capacitățile. De asemenea, se pune accentul, în al treilea rând, pe programul de înfrățire, de twinning, astfel încât uh, firmele și tinerii antreprenori să fie implicați în aceste adevărate programe de twinning, de înfrățire, inclusiv pe plan instituțional, care să potențeze producția uh, agricolă în uh, Africa. Se pune accentul iarăși pe uh, sectorul privat, pe dezvoltarea unui adevărat sector agroalimentar în, în Africa, dar și pe IMM-uri. Avem o platformă în acest sens care va vedea care sunt oportunitățile de investiții în acest sens și care sunt actorii principali interesați care pot să participe la ea. IMM-uri, tineri fermieri și așa mai departe. Mai sunt locuri unde ne putem ocupa mai bine și anume protecția indicațiilor geografice. De pildă, sistemul nostru de proprietate intelectuală rurală uh, a fost îndelung uh, dezvoltat și uh, pe urmă adoptat în Europa. Și Africa are nevoie de un astfel de sistem pentru a-i ajuta pe producători să aibă o plus valoare la produsele lor. Deci, această inițiativă a Uniunii Africane noi o sprijinim și chiar vom da bani eh, din partea Uniunii Europene pentru a sprijini inițiativele de tip eh, proprietate intelectuală și indicații geografice. Avem și o strategie în acest sens. Ea va intra în sfârșit în acțiune în următoarele săptămâni, următoarele luni. Apoi, uh, coerență cu dezvoltarea. Aici dezvoltăm despre impactul importurilor de alimente și de nevoile contradictorii ale populației, respectiv producătorilor locali. Nu este simplu această ecuație. În orice caz, dorim ca, dorim ca Europa să ofere soluție. Un proces inclusiv, așadar, se preconizează, tocmai uh, emanând de la acest grup de lucru Task Force. Comisia își dorește ca participanții africani să dea un feedback direct la aceste inițiative. Asta dincolo de partea de acord comercial și de dezvoltare între cele două continente. Vom avea o conferință națională la acest nivel, de nivel ministerial, în luna iunie, care va discuta aceste subiecte. Deci, doamnă președinte, noi ne aflăm practic în avangarda uh, unei uh, noi epoci care se deschide în relațiile dintre Uniunea Europeană și Africa. Președintele Juncker s-a angajat personal și mă bucur foarte mult că acest lucru s-a arătat într-un discurs recent la Paris. Și știm foarte bine că și cele două comisii ale dumneavoastră din Parlament uh, sunt interesate de acest subiect, contăm pe sprijinul dumneavoastră în viitor și în aprilie vom avea un Consiliu Agri-Pescuit Uh, ministerial și acolo se va discuta aceste lucruri ca și la alte întâlniri interministeriale UE-Africa uh, la nivelul uh, FAO în luna iunie. Toate acestea ne vor ajuta să uh, promovăm în continuare politica noastră comună agricultură. Îi mulțumesc doamnei Saco pentru leadership, pentru angajamentul său în munca împreună cu partenerii europeni și știu că mâine este Ziua Internațională a Femeii și uh, femeile joacă un rol deosebit în sectorul rural al alimentației și nu sunt probabil suficient de bine dotate cu uh, posibilități de a se implica uh, și de a fi recunoscute mai bine. Tocmai raportul pe asta pune accentul, printre altele, printre alte sugestii valoroase, pentru a ajuta mai bine femeile fermieri. Pe lângă un acces mai echitabil la resurse și la gender mainstream, vreau să vă spun că Uniunea Europeană va acorda un program de 5 milioane uh, prin intermediul uh, sau pentru a contribui la un program al ONU pentru uh, a da mai multe șanse femeilor. Uh, Uh, femeilor fermieri, deci mai ales în mediul rural, ca femeile în general să aibă un rol mai pregnant și recunoscut acasă, în gospodărie, la locul de muncă. Vă mulțumesc deci foarte mult, domnul președinte, pentru aceste ocazii de a prezenta raportul și mulțumesc și domnului Arnold pentru angajamentul său. Vă asigurăm că nu vom întârzia să transpunem aceste recomandări în fapte. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Hogan. Un program foarte interesant cel pe care l-ați anunțat pentru a lupta pentru egalitatea de gen. De altfel, cât se poate de oportun acest anunț, având în vedere că mâine sărbătorim 8 uh, martie, un moment uh, pentru a revindica această egalitate de gen Dați-mi voi înainte de a da cuvântul doamnei o să prezint pe scurt uh, curriculum ei. Este un agronom de referință în uh, Africa. În ianuarie 2017 a fost aleasă drept comisar pentru economia rurală și agricultura Uniunii Africane. Înainte a fost consilier special uh, pentru ministrul mediului și ministrul agriculturii din Angola, țara ei. De asemenea, timp de 13 ani a fost secretara generală a organizației interafricană pentru cafea în coasta de Fildeș și a consolidat uh, profilul internațional și reputația lucrând cu numeroase instituții regionale și globale de agricultură în uh, multe sectoare, beneficiind uh, printre altele de sprijinul Organizației Mondiale a Comerțului, Uniunii Africane, Banca Africană pentru Dezvoltare sau FAO. De asemenea, a participat în mod activ la activitatea unor organizații regionale care urmăresc să abordeze provocările cu care se confruntă micii agricultori din Africa. Un curriculum cât se poate de interesant, extins. Sunteți o importantă invitată pentru noi. Încă o dată bun venit. Aveți cuvântul. Eu hablo portuñol. Mulțumesc. Portughez, pentru că entendo bien. Eh, Eu am să vorbesc un pic un amestec așa de portugheză și spaniolă, dar înțeleg foarte bine spaniolă. Dar am să vorbesc în engleză în cele din urmă. Mai... Stimați membrii Parlamentului, stimate coleg, comisar, domnule Phil Hogan, doamnelor și domnilor, mă bucur foarte mult că sunt în Bruxelles astăzi pentru a participa la prezentarea raportului final al uh, grupului de lucru special uh, rural UE uh, Africa. Vă transmit salutări de la președintele Comisiei Uniunii Africane și vreau să mulțumesc comisarului Hogan pentru că mi-a acordat această invitație de a veni aici la acest eveniment atât de important cu membrii Parlamentului European. Uniunea Europeană este principalul partener al Africii avem 35% din uh, schimburile comerciale care se realizează între cele două părți, conform cifrelor din 2017. Relațiile noastre s-au dezvoltat și înflorit în timp și acum Uniunea Europeană este un partener uh, de încredere uh, față de Uniunea Africană, în ciuda globalizării foarte uh, accentuate și în Africa, continuă totuși să fim un uh, continent predominant rural, deși populația rurală a scăzut de la 69% în 2000 la 61% din populația totală în 2016. Pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă din Agenda 2030, pentru a transforma Uh, trebuie să transformăm lumea rurală. Ne-am întâlnit uh, la nivelul comisiilor noastre pe 23 uh, mai, aici la Bruxelles anul trecut. Și la această întâlnire am subliniat importanța parteneriatului nostru de durată importanța cooperării viitoare. Astfel am adoptat și măsuri concrete pentru a înfrunta chestiuni internaționale uh, importante, cum ar fi pace, securitate, migrație, crearea de locuri de muncă și agricultură. Această inițiativă a urmat angajamentului la cel de-al cincilea summit UE Africa, care a avut loc în noiembrie 2007 2017 la Abidjan. Acolo am aprofundat uh, cooperarea, mai ales pe știință, pe tehnologie, pe um, agroalimentar, energii regenerabile, economia albastră, competență, guvernanță și observarea alegerilor, precum și pace și securitate. Când vine vorba de economia rurală, s-a decis ca Comisia Europeană să pună pe picioare un grup de experți, Task Force, în domeniul rural, împreună cu Africa, pentru a da, acorda expertiză și posibil recomandări celor două părți, celor două părți când vine vorba de agricultură și agroalimentar. În mai 2018 a fost lansat acest grup de experți uh, le conține 11 persoane recunoscute în domeniul lor, agricol, agroalimentar sau industrie agricolă, de asemenea dezvoltare și imigrație, printre temele abordate. Deci, acest grup s-a întâlnit în mod regulat de la lansarea sa în decembrie 2018, concentrându-ne pe durabilitate, pe crearea de locuri de muncă și venituri în sectorul agroalimentar din Africa, având în vedere că continentul nostru uh, cunoaște o forță de muncă în creștere. Recomandările acestui grup de experți completează un parteneriat inovativ între Uniunea Europeană și Africa, care include și inițiative de dezvoltare durabilă în agricultura Europeană, luându-se în, în uh, calcul inclusiv dimensiunea de gen, așa cum a menționat comisarul uh, Hogan. Deci, accent pe dimensiunea de gen atât de importantă și din perspectiva politicii de dezvoltare, mai ales în Africa. Avem trei niveluri, people to people, deci un parteneriat care să implice oamenii, apoi firmele, companiile și, în sfârșit, guvernele cu patru priorități strategice de acțiune care au fost uh, definite, identificate, o strategie de dezvoltare teritorială pentru crearea de venituri și de locuri de muncă, apoi dezvoltarea uh, sustenabilă, protecția naturii, combaterea schimbărilor climatice, apoi uh, agricultură și dezvoltare a sectorului agroalimentar și a pieței agroalimentare în Africa, care inițiativă se potrivește cu inițiativa noastră emblematică care vizează un program complet de dezvoltare inclus în agenda noastră 2023, Africa pe care ne-o dorim, și a patra prioritate strategică cu șase recomandări menționate aici de coordonatorii raportului, de coordonatorul raportului, domnul Arnold. Deci, stimați membrii Parlamentului, mă bucur foarte mult că ne dați această ocazie de a ne prezenta aici și de a împărtăși cu dumneavoastră aceste documente și chiar credem că Uniunea Europeană va ții Africa pe acest drum, în această aventură. Ideea este ca agenda noastră 2025 este una specifică. Dumneavoastră aveți agenda 2030, noi ne concentrăm pe 2025 pentru că marea problemă pentru noi este foametea, malnutriția, mai ales în rândul copiilor. Este o chestiune absolut uh, strategică, trebuie să ne grăbim și să facem proiecte, progrese, uh, mă scuzați. Vom lucra astfel cu Uniunea Europeană pune, pune în aplicare cele cinci recomandări generale care ne vor ajuta să ne bazăm pe structurile existente de cooperare între cele două părți în uh, domeniul general al uh, agriculturii și alimentației inclusiv un accent specific pe ajutarea tinerilor și femeilor în acest sector în Africa. Stimați uh, eurodeputați, contez pe dumneavoastră ca să ne însoțiți pe acest drum și aștept cu nerăbdare să mă deplasez din nou aici în perioada următoare ca să vă țin la curent în legătură cu ce progrese se vor fi realizat în legătură cu aceste inițiative lansate astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, doamna Saco, pentru disponibilitatea dumneavoastră și prezența la comisia noastră. Vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Începem cu intervențiile colegilor care au solicitat cuvântul. Avem timp, dar vă rog nu vă extindeți prea mult, nu vă lungiți, dar avem oricum suficient timp la dispoziție pentru ca toți aceia care au luat cuvântul să poată interveni. Are cuvântul doamna Schreier. Vă mulțumesc, doamna președintă. La sfârșitul acestei legislaturi sunt mândră că pot participa participa la această reuniune. În Europa se discută foarte mult despre problemele uh, migratorii și cred că acum avem în fața noastră o bună propunere despre cum putem să ajutăm în mod concret Africa. De la bun încep, de la începutul mandatului meu parlamentar am făcut parte din delegația pentru relațiile cu Africa și Aș dori să uh, îi mulțumesc și comisarului Hogan pentru această propunere pe care a făcut-o Comisia Europeană și reprezentanții ai uh, mediului de afaceri sunt uh, alături de noi în aceste eforturi. Aș avea următoarele observații. În cazul multor programe, inclusiv a programelor dedicate continent, continentului Africa, vedem că foarte mulți oameni se implică în uh, discuții, uh, zboară, în, uh, vizitează Africa uh, zburând cu în clasa business, dar când este vorba de acțiunile concrete, de finanțări concrete, lucrurile nu sunt atât de minunate și toate toate aceste fonduri trebuie să ajungă la cei care au nevoie într-adevăr de ele. Din punctul de vedere al egalității de gen, și aici lucrurile sunt interesante pentru mulți lobiști, dar cred că noi femeile suntem cele care trebuie să trecem la acțiuni concrete, pentru că știm de ce avem nevoie. Și am trei uh, întrebări scurte. Implicarea concretă și directă a agricultorilor în toate aceste pro- uh, pro- uh, programe. programe. Știm că există o implicare și a Copacogeca în aceste uh, programe. Pe de altă parte, uh, Există în continuare obstacole în calea accesului pe piața uh, africană pentru uh, produsele alimentare europene, în condițiile în, în care accesul pe piața europeană este liber. Apoi, cum am putea să-i ajutăm pe agricultorii europeni să respecte în altele standarde de calitate și de mediu europene? Cred că ar trebui să îi ajutăm mai mult pe africani pentru ca cât mai puțin africani să fie nevoiți să se îndrepte înspre Europa. Îmi pare rău că trebuie să vă părăsesc pentru acum că trebuie, trebuie să merg la o altă reuniune, dar vă mulțumesc pentru atenție și colaboratorii mei o să-mi transmită răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Hoi, Buș, are cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Arnold, pentru că ați venit din nou să ne prezentați acest proiect în comisia noastră și aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă Saco, pentru că ne-ați oferit perspectiva uh, Comisiei Uniunii Africane. Eu nu fac parte doar din Comisia Agri, ci și din cea pentru dezvoltare și mă bucură faptul că am reușit să obținem această coordonare comună și că dumneavoastră deja lucrați la redactarea acestei strategii comune. Domnule Arnold, ați insistat asupra faptului că tinerii au nevoie de un loc de muncă și în comisia noastră discutăm acest subiect deseori agricultoarele și agricultorii din acest punct de vedere au un rol uh, important și aș dori să aflu mai multe detalii despre recomandările dumneavoastră. În această săptămână, împreună cu programul uh, pentru alimente, am organizat o conferință dedicată uh, foamei și foame, uh, probleme reprezentate de foamete. Uh, și de, dedicată de asemenea rolului pe care îl pot avea agricultorii pentru a depăși această problemă. Și apoi accesul la piață, piața europeană sau pe piața africană. Mă întreb dacă este, există posibilitatea de a dezvolta o piață internă africană și domnule comisar Hogan, v-ați referit și dumneavoastră la coerența măsurilor noastre politice. Este un lucru extrem de important pentru, pentru mine și am discutat acest subiect în mod bilateral și negociem acum reformarea politicii agricole comune și în uh, acest context uh, există un mic copii, uh, capitol dedicat uh, uh, coerenței pol, uh, politicii, politicilor noastre. Eu Cred că coerența politicii trebuie să se regăsească și când uh, vom reforma pacul și să se regăsească într-un articol propriu dedicat acestei coerențe și sper că în trilog vom reuși să impunem acest lucru. Țin. Dacă ne coordonăm uh, în acest domeniu al dezvoltării, cred că ar fi important să există o coerență din toate punctele de vedere și între acțiunile ministrilor de agricultură cu cei responsabili pentru asistența pentru dezvoltare. Trebuie să fim foarte atenți, trebuie să monitorizăm acțiunile noastre pentru a garanta, ancora coerența măsur- măsurilor noastre politice și în domeniul agricol. Și poate și din partea Consiliului am putea discuta nu doar cu miniștrii de agricultură, dar și cu cei care sunt responsabili pentru asistența pentru dezvoltare și astfel această coerență să fie cu adevărat ancorată în toate acțiunile noastre pentru a merge mai departe. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna McGuinness. Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți cu toții foarte bineveniți, în mod special doamna Saco, ne bucură prezența dumneavoastră și Tom Arnold, apreciem um, munca ta și de asemenea foarte important este și angajamentul domnului comisar Hogan fa- față de aceste activități. Există riscul ca uh, dacă problemele sunt prea mari, să ne simțim copleșiți și v-ați referit la cei 800 de milioane de uh, Uh, noi tineri care vor face parte din forța de muncă. Uh, este vorba de viitorul Africii și a Uniunii Europene și ne revine o datorie morală și etică de a ne implica în dezvoltarea continentului african. Și în plus, cred că este în interesul nostru să există stabilitate, creștere economică și oportunități în Africa. Vă aduc aminte că țara din care provin eu și comisarul Hogan a trecut prin criză de, uh, marcate de foamete și în uh, la mijlocul secolului XIX uh, milioane de oameni au uh, emigrat din, au, au plecat din, din Irlanda pe, din calea foametei și tocmai de aceea vă întreb care este sprijinul concret pe care putem uh, să-l dăm uh, acestui program și mă bucură în acest context faptul că avem această audiere în această dimineață. Mulțumesc, are cuvântul domnul Hoisling. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentări și aș avea câteva întrebări. Doamna Schreier a plecat. Este vorba, întrebările mele se referă la politica comercială. Eu am impresia că nu este vorba de deschiderea piețelor europene sau de faptul că piețele europene sunt deschise și că cele din Africa sunt închise. Africa a avut de suferit, mai ales pentru că în ultimii ani a trebuit să-și deschidă piețele, a fost obligată să-și deschidă piețele unor produse alimentare europene la prețuri care nu pot fi uh, uh, obținute de agricultorii uh, africani. Noi ne sprijinim agricultura în fiecare an cu 58 de miliarde de, de euro. Uh, și apoi uh, tomatele uh, tomatele uh, europene sunt uh, culese, de exemplu, în Sicilia cu Uh, mână de muncă din Africa și ajung din nou, sunt vândute din nou pe continentul uh, african. Și ne-am dat seama că această tendință, acest fenomen nu poate funcționa. Deci putem spune că uh, Africa are ceva de învățat de pe urma modelului agricol uh, european sau până la urmă, în Africa se va crea un sistem care nu va face decât să exporte produse pe piața europeană. În, de exemplu, Germania a subvenționat anumite programe prin care soia și alte produse erau exportate pe piața europeană și nu ajungeau Uh, pe piața africană. Eu cred că în Africa trebuie să se dezvolte propriile modele agricole. Nu putem să ne exportăm propriul model agricol bazat pe uh, metode pe, pe agricultură intensivă, pe tehnologie modernă și așa mai departe. Va exista o posi- posibilitatea unei proprii căi de dezvoltare uh, în Africa sau vor fi copiate pur și simplu modelele europene? Și este o, o soluție simplă până la urmă. E, pentru produsele africane este nevoie de prețuri corecte până la urmă și în ceea ce privește cacao, de exemplu, prețurile oferite sunt sub cele de producție. Scot de pe piață pe producătorii din Africa. Deci trebuie să ajungem în situația în care se vor achita uh, prețuri uh, echitabile produselor agricole din Africa. pentru că doar așa vom rezolva problema fundamentală cu care se confruntă continentul african. Mulțumesc, domnule Heusling. Și domnul Flanagan are cuvântul în încheierea acestei dezbateri. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările, pentru cele trei prezentări uh, interesante. Mă bucur că te revăd uh, din nou, Tom, în întreaga mea viață. Nu sunt atât de în vârstă, dar totuși am 47 de ani. Dar în întreaga mea viață am asistat la situații în care se colectează bani pentru a ajuta uh, Africa. Din uh, școală am început acest lucru, am încercat să organizăm diferite evenimente pentru a, pentru a aduna bani pentru Africa, la un, la un moment dat am uh, jucat golf timp de 15 ore pentru a aduna bani pentru Africa. La momentul respectiv era o foamete în Etiopia. Eram foarte tânăr la momentul uh, respectiv și ești dispus să faci orice pentru a ajuta. Pentru că dacă frații și surorile mele ar uh, uh suferi de foame, dau seama că ar avea nevoie de ajutor. Și mi-aduc aminte că la momentul respectiv, după ce adunasem toți banii și trimisem, ne-am dat seama că la momentul respectiv Etiopia exporta grâu și se spunea că McDonald's ar fi uh, implicat în uh, aceste activități de uh, export de grâu în momentul în care lumea murea de foame în, în Etiopia. Uh, și în, și uh, în Irlanda uh, am experimentat foame, foamete și foarte multă lume a plecat de atunci. Unii vorbeau despre un potop de irlandezi care, de exemplu, ajunseseră în Liverpool fugind din calea foamei. Și mă întreb, se întâmplă ceva similar în acest moment și anume, uh, oameni mor de, uh, mor de foame și există guverne care, datorită faptului că datoria este atât de mare, simt că nu au altă, altă alegere decât să exporte alimente. Și mă scuzați, poate nu este o chestiune relevantă pentru această comisie. Dar este vorba și de alte alimente care sunt consumate în Africa, pește, de exemplu, și auzim tot felul de povești, nu știu dacă sunt adevărate sau nu. Uh, Uh, dar poate au un sâmbură de adevăr. Uh, super uh, traulerele nu au o faimă prea bună în rândul eurodeputaților, dar auzim că exista asemenea traulere care pescuiesc în largul Africii, în zone unde exista un pescuit tradițional de sute și sute de ani care dispare datorită acestui pescuit uh, intensiv din partea traurilor uh, prezente acolo. Să menț- putem face ceva pentru a schimba această situație, putem face ceva mm, pentru a uh, schimba modul în care vom reforma politica agricolă comună. Ascultându-vă, aveți intervenții sincere și, domnule comisar Hogan, proveniți din această țară ca și mine și știm cu toții Uh, poveștile teribile despre foametea din Irlanda, dar mă întreb, oare nu putem să facem mai mult vis-a-vis -vis de reformarea PAC și de reformarea politicii comune de pescuit și în rest uh, felicitări pentru intervenții, felicitări și uh, invitatei noastre pentru intervenția pe care a avut-o. Mulțumesc. Acum pentru a încheia are cuvântul domnul Sorau Santo. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să urez bun venit și să-l salut pe domnul Arnold, pe domnul comisar Hogan și pe doamna Saco, care vine din Angola, unde se vorbește limba portugheză, tocmai ca în Portugalia. Și vreau să subliniez tot ce a făcut Uniunea Europeană în favoarea cooperării cu Africa. De altfel, noi suntem uh, unul din principalii donatori uh, în, uh, pentru Africa. Eu fac parte din uh, adunarea parlamentară Uniunea Europeană ACP, am fost de multe ori în Africa, m-am ocupat de subiecte ce țin de pescuit, acvacultură, sectoare agroalimentare, care reprezintă un ansamblu. Uniunea Europeană a făcut foarte multe prin uh, politica de pescuit, uh, acorduri uh, durabile de pescuit. Am luptat împotriva pescuitului ilegal. În urmă cu 2 ani am fost la o întâlnire în insulele Bahamas și miniștrii de pescuit au recunoscut că se pierd miliarde de euro în fiecare an din cauza acelui pescuit ilegal, nedeclarat și nereglementat. Fiind spuse toate acestea, aș vrea să-i pun o întrebare domnului Tom Arnold. Nu ați adus în discuție deloc țări precum China. China e un uh, jucător important uh, în uh, ce înseamnă Africa și China progresează în ce privește cooperarea agroalimentară cu țările din Africa. Există 144 de centre în 33 de țări uh, unde investește China. În Mozambic, de pildă, China a investit 700 de milioane de euro în uh, centre de cercetare agricolă. Dar uh, E greu să vorbim cu țările africane privind cooperarea lor cu China. Noi, dacă mergem în Africa, le spunem că trebuie să respecte reguli, norme, însă China nu procedează deloc așa. Așa că mă întreb, dacă vorbim de o foaie de parcurs pentru a dezvolta producția agricolă, producția de alimente, vă gândiți, uh, luați în calcul China? Spuneam că e un element important. Aș spune de altfel că e un adevărat as în această mână de cărți. Cum vedeți așadar cooperarea între Africa și China? Nu mai există nicio solicitare, doar uh, o, o altă observație. Îmi cer scuze. Am uh, să fac tot posibilul pentru a rămâne până la sfârșitul ședinței. Problema e că trebuie să conduc un atelier care se desfășoară în parte în paralel cu această ședință. Nu plec mm, pentru că mă plictisesc. Da, știu că trebuie să organizați acest atelier în câteva minute. Acum, pentru a încheia, le dau cuvântul invitațiilor uh, noștri, în primul rând domnului Arnold, pentru a ne răspunde la o parte din întrebările care au fost uh, adresate în timpul dezbaterii. Vă rog. Mulțumesc foarte mult! O parte din observațiile... Vă mulțumesc pentru o parte din observațiile făcute, am să răspund la acestea. S-a vorbit de vitalitatea economică și de locurile de muncă și despre... și în, într-un fel care reflectă, practic, ideile noastre, mai ales când uh, vorbim de abordare teritorială în ce privește creșterea um, și crearea de locuri de muncă. Știm cu toții, din Europa, dar nu numai, că cel mai bun mod de a ne asigura că oamenii lucrează în agricultură, că cât mai mulți oameni lucrează în agricultură, e de a le oferi posibilități de creare, de generare de venite în afara agriculturii. Asta este practic, uh, asta e raționamentul din spatele promovării unei abordări teritoriale. Știm că planificând pentru viitor, Africa trebuie să investească în vitalitatea economică a zonelor rurale. Asta înseamnă, în parte, să investească, să se facă investiții publice și private în orașe de dimensiuni medii. Spunem foarte clar că putem uh, face mai multe pentru a îmbunătăți productivitatea și durabilitatea economică a agricultorilor. Din multe privințe însă ar fi foarte util uh, pentru a face ca economia rurală să devină mai dinamică. S-au făcut o serie de observații referitor la comerț. Unul din punctele noastre de plecare e că piața alimentară în Africa se extinde foarte repede. Se extinde pentru că populația crește și există o clasă medie tot mai numeroasă care aduce cu sine cereri de alimente și pentru diferite tipuri de alimente. O parte din această cerere sporită a găsit un răspuns prin importuri din afara Africii. Noi spunem că sectorul alimentar din Africa are o reală șansă în următorii 10-15 ani de a putea răspunde la această cerere internă. Însă, în acest scop, industria alimentară din Africa trebuie să se schimbe, pentru că de multe privințe nu e suficient de competitivă pentru a face față, pentru a concura cu importurile. Trebuie să-și sporească capacitatea de a adăuga valoare la producția în Africa. Există și alte probleme legate de standardele alimentare și de standardele fitosanitare. Acestea trebuie îmbunătățite în multe, multe țări. Noi spunem că există o șansă reală pentru o cooperare susținută și structurată între Africa și Europa pentru a îmbunătăți aceste standarde, aceste standarde. Odată îndeplinite această condiție, avem în acest fel premisele pentru a îmbunătăți și încuraja comerțul între statele africane. Acesta e foarte slab dezvoltat. Uniunea Africană, la rândul ei, a identificat acest fenomen și a spus că își dorește să promoveze comerțul între statele africane. Dacă acest obiectiv e să fie atins, trebuie să abordeze o parte din problemele ce stau la bază, îmbunătățirea standardelor alimentare și nevoia de a respecta standardele fitosanitare. Dacă toate aceste condiții se îndeplinesc și încă o dată nu vorbim de remedii pe termen scurt, vorbim de o viziune pe termen lung și un efort în acea direcție. Toate acestea vor reprezenta fundamentul nu doar pentru a îmbunătăți, a spori comerțul între statele Africii, ci și pentru a intensifica comerțul dintre Africa și statele internaționale. Ajung în acest fel la o parte din la observațiile referitor la practicile actuale și la dumping. Am uh, abordat acest subiect în Africa, în raportul nostru, urmărind evoluția din ultimele decenii a politicii comerciale a Uniunii Europene. Câteva cuvinte a evoluat foarte mult de acum 20-30 de ani. le-a cedat mecanismele pe care le avea Uniunea Europeană în ceea ce privește rambursări la export, provocau direct un dumping pe piețele africane pentru că provocau daune. Aceste aranjamente s-au schimbat. Rambursările la export nu mai există din ianuarie 2016. S-a înregistrat o evoluție și în ceea ce privește coerența politicii pentru dezvoltare. Cred că aceasta a fost luată treptat mai în serios. De altfel s-a publicat recent un raport uh, la acest subiect. La ce se referă coerența politicii pentru export? E o legătură între politica agricolă, politica de dezvoltare, politica de mediu și politica comercială. Înțelegem, recunoaștem că se pot face mai multe în această privință și am uh, făcut o serie de sugestii despre cum am putea proceda. Prevedem de, prevedem de asemenea un proces de consultare cu actorii implicați, africani și europeni, pentru a discuta despre aceste probleme. Iar comisarul a spus că în urma evaluării finale ar trebui să punem accent uh, pe aceste aspecte. Cred că situația de acum este complet diferită de acum 20-30 de ani. Nu vreau să intru în amănunte referitor la ce spunea domnul Flanagan, dar cred că a dus în discuție aspecte foarte importante. În raport vorbim de anumite aspecte care reprezintă coloana vertebrală a guvernanței. Recunoaștem că îmbunătățirea guvernanței din Africa este o condiție, este o premiză esențială pentru dezvoltarea Africii și Africa înaintează, progresează. Există însă o serie de state africane care în continuare întâmpină grave probleme în ce privește guvernanța și de multe ori asta se datorează conflictelor. Numărul țărilor africane care se află într-o stare de conflict, într-o criză prelungită, e unul considerabil. Facem această observație pentru a scoate în evidență că dacă e să se producă o îmbunătățire în sectorul agroalimentar și în economia rurală, această problemă fundamentală a conflictelor trebuie abordată. E o provocare pentru Africa și pentru comunitatea internațională. secretarul general al ONU a cerut o intensificare a eforturilor de, diplomatice, deloc surprinzător, pentru a discuta despre prevenirea și soluționarea conflictelor. Trebuie să se întâmple. Dacă e să se întrunească condițiile necesare pentru dezvoltarea Africii. Încă o dată scot în evidență că problema conflictelor e strâns legată de nesiguranța alimentară și chiar foamete în anumite situații. Statisticile arată că între 2014 și 2017 numărul oamenilor din Africa care suferă de pe urma unei forme grave de nesiguranță alimentară a mers la 300, a crescut la 370 de milioane. Și principala cauză e conflictul. A aborda așadar aceste cauze care stau la baza problemei uh, Uh, e de importanță fundamentală. Și despre asta vorbim. Vorbim despre idei care pot fi puse în aplicare cel mai bine într-un context economic și politic stabil, lucru care nu se aplică deloc, de altfel, în toate țările Africii. Mulțumesc foarte mult, domnule Arnold. Acum îi dau cuvântul domnului comisar Hogan. Thank you, Madam Chairman. Uh, just to brief... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să adaug uh, ceva la cele două răspunsuri extrem de complete oferite de Arnold. Este adevărat că Africa are liderul, leadership politic uh, uh, pe când în acest proces, iar Uniunea Europeană va finanța. Așa trebuie să stea lucrurile, așa trebuie să se desfășoare lucrurile când ne gândim la agricultură, la zona rurală, la o viață mai bună, mai durabilă pentru uh, africani. Și vorbim aici despre milioane și milioane de, de persoane, sute de milioane. Deci, uh, în acest dialog, pot să spun că pe marginea acestui raport propriu-zis uh, vom avea o consultare publică luna iunie Oamenii se vor putea exprima în acest sens, vor putea exprima chiar și dezacorduri, dacă este cazul. Ne întâlnim în iunie, așadar, la Roma, la o întâlnire ministerială pentru a discuta ca să vedem cum vom pune în aplicare acest raport, pentru că rapoarte sunt multe, însă cel mai important este punerea lor în aplicare până la urmă. Și Cineva a vorbit despre rezultate concrete care pot fi prezentate imediat, dar să nu uităm nici uh, termenul mediu. Și atunci se va prezenta acest plan de punere în aplicare. Exact asta se va întâmpla la Roma. Vreau să-i mulțumesc uh, comisarului Mimița și colegilor uh, și oamenilor de la DEVCO, de la Comisie, care lucrează din greu, așa cum lucrează și echipa mea de la agricultură pentru a putea să spunem că sau să venim în fața dumneavoastră cu acest raport uh, astăzi și sper că îl veți parcurge la un moment dat, dacă n-ați făcut-o deja, și se pune accentul acolo pe politica sau coerența politicilor. Am tot discutat aceste lucruri și cu domnul Hausling și cu alții. Capitolul 6.4. Pot să vă fac această trimitere? Acolo veți găsi și niște cifre. Dar, așa cum a spus și Tom, trebuie să vedem, să monitorizăm în continuare situația, situația exporturilor, că nu e vorba de un dumping al nostru pe piața africană. Pentru că ă, trebuie spus că 64% din produsele care vin pe piața ă, europeană vin din ă, Africa să le oprim și pe acestea să nu mai lăsăm africanii să exporte la noi, este un drum uh, cu sens dublu. Deci, trebuie să fim atenți la ce avantaje oferim uh, prietenilor din africană, taxe vamale, tarife și așa mai departe. Și exact asta am făcut în 2015 la Nairobi împreună cu comisara Malmström. Am eliminat toate, toate taxele vamale Um, comerciale. N-ați menționat asta și asta este un mare progres. Nimic nu e perfect, dar cred că această evoluție, această îmbunătățire trebuie în continuare uh, realizate și asta se va vedea, bineînțeles, și în viața de zi cu zi a fermierilor. Doamna McGuinness are dreptate. Rezultatele concrete, acestea sunt cele mai importante, dincolo de orice raport ce este redactat. Noi oferim expertiză Uh, oferim și mult sprijin financiar, suntem primul donator în Africa, dar, bineînțeles, există și niște intermediari, așa cum s-a spus aici, și poate că nu ajung totdeauna rezultatele concrete acolo unde trebuie să ajungă la oamenii de la fața locului. Și Domnul Flanagan este un pic mai tânăr ca mine, dar a evocat niște lucruri care mi-aduc aminte și mie de copilăria mea. Împărtășim lucruri. Mă sunt foarte surprins că ați avut timp să jucați golf la vremea aceea. Da, ați avut chiar timp uh, liber să vă odihniți, să vă recreați. Uh, dar uh, eu mai am doar câteva luni și după aia mă întorc și eu la activități creative, la golf și așa mai departe. Doamna Sanco a menționat relația cu China și așa mai departe. Și aici vreau să spun că apreciez comentariul. Mulțumesc! Da, Mulțumim, domnule comisar. Pentru a încheia dezbaterea are cuvântul din nou, doamna Saco. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep cu partea comercială, pentru că s-a și comerțul din interiorul continentului african s-au menționat aceste lucruri aici și trebuie spus că în martie anul trecut am lansat o zonă comercială uh, liberă pe continentul african, la Kigali, și acum această zonă de liber schimb uh, dorim să o punem într-adevăr sau să traducem în realitate. Și, bineînțeles, ne preocupă și, um, și lucrăm împreună cu Organizația Mondială a Comerțului în acest sens. Vom avea, de altfel, o conferință comună în ce privește siguranța alimentară, subiect direct legat de comerț, pentru că dacă vrei să faci comerț, dorești un comerț cu produse de calitate, cu produse care se conformează standardelor de siguranță și securitate alimentară. De altfel, uh, luna trecută, în februarie, am organizat primul, prima conferință internațională uh, dedicată securității alimentare împreună cu alți actori prestigioși, cum ar fi uh, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Mondială a Comerțului și ONU. Deci am organizat acest lucru sub egida Uniunii Africane, s-au desprins multe uh, concluzii în acest sens și vom mai avea o organizație, uh, o, un eveniment de acest gen în luna iunie la Geneva cu partenerii comerciali pentru a vedea efectiv care ar fi cele mai bune recomandări legate de aceste schimburi comerciale. Ideea noastră era de a tripla volumul de schimburi comerciale în, în, pe continentul african până în 2025 și în acest sens pot să vă spun că în programul respectiv la pilonul numărul 7 se discută despre responsabilizare, accountability când lucrezi cu alți parteneri, trebuie să poți să fii tras la răspundere, să dai socoteală și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care ne-am propus să triplăm volumul de schimburi comerciale pe continentul african, facem în paralel și eforturi pentru a uh, îmbunătăți structurile și asta la nivelul șefilor de state, care de altfel se vor întâlni în acest cadru anul viitor. Cât privește China, Cred că întrebarea pe care ai pus-o mai mult vizează Uniunea Europeană decât Africa. Noi avem propriile noastre parteneriate cu China, care funcționează foarte bine. Noi respectăm uh, suveranitatea tuturor țărilor. Însă, această întrebare am auzit-o direct în uh, portugheză. Nu știu dacă au fost și alte versiuni. Da, E o întrebare pe care, domnul Santos, ați putea să o adresați reprezentanților UE și nu uh, reprezentanților africani. Vă mulțumesc foarte mult! Bien, eh, finalizado... Bine, am uh, încheiat și cu această dezbatere importantă unde am pus la oaltă experiența africană și europeană pentru a îmbunătăți fără nicio îndoială rolul uh, sectorului, afro, sectorului agroalimentar în dezvoltarea și creșterea durabilă în Africa, o provocare importantă. Cred că lucrarea dumneavoastră va reprezenta o bună bază pentru a consolida sectorul uh, agroalimentar. Am convingerea că vom uh, aborda și pe viitor acest subiect în comisia noastră. Acum nu mai îmi rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această dezbatere. A fost uh, o adevărată plăcere și sperăm că vom avea onoarea să ne bucurăm de prezența dumneavoastră și pe viitor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi la ședință, le mulțumesc și intervențiilor pentru ajutorul lor întotdeauna atât de necesar pentru întâlnirile noastre. Am terminat cu ordinea de zi, nu știu dacă mai există ceva la diverse, dacă cineva dorește să pună ceva pe diverse. Nu, atunci dezbaterea s-a încheiat. Următoarea întâlnire a comisiei noastre va avea loc pe data de 18 martie. Vă mulțumesc!